Okay, people can start taking their seats now, colleagues, because we're gonna... Vă rog să vă așezați, dragi colegi, pentru că vrem să începem, ca de obicei, cu o mică întârziere. Dar dacă reușește toată lumea să se așeze, putem începe cât de cât la o oră rezonabilă. Avem așadar uh, o reuniune extraordinară pe care nu am programat-o la începutul anului, dar este o întâlnire importantă pentru că avem uh, ocazia de a face o nouă rundă de dialog structurat cu doi comisari. Avem, de fapt, trei puncte pe ordinea de zi. Patru, mă scuzați. Primul punct este tocmai adoptarea ordinii de zi. Sunteți cu toții de acord? Da? Mulțumesc. Punctul 2. Comunicările președinției. Nu am nicio comunicare, cu excepția faptului că pe 5 Săptămâna viitoare la Strasburg avem o altă ședință extraordinară. Vă voi anunța oficial uh, în timp ca să o puneți pe agenda pe 15 mai. Mergem acum mai departe la dialogul structurat privind programul de lucru al Comisiei. Începem cu comisarul Mimița, este o persoană bine cunoscută Comisiei noastre. După ce uh, terminăm schimbul de vederi cu uh, domnul Mimița, o să avem schimbul de vederi cu comisarul Stilianides. Acest uh, dialog structurat este foarte important deoarece avem uh, ocazia de a um, influența programul de lucru al Comisiei pentru anul următor. Putem să îi comunicăm Comisiei care sunt prioritățile noastre și ce sperăm să realizăm în uh, următorii doi ani. Sunt ultimii doi ani din acest mandat. Unii, ca mine, probabil că nu vor mai fi partea Parlamentului European, din cauza Brexitului sau alții poate că nu vor mai candida la un nou mandat. Deci iată că avem o ocazie foarte bună ca acum, înainte de finele mandatului, să insistăm ca obiectivele de dezvoltare durabile să fie preluate pe deplin. Mă bucur foarte mult că domnul comisar Mimița este aici. Spuneți-ne, domnule comisar, cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Aveți uh, un portofoliu foarte important, uh, ați uh, militat pentru obiective de dezvoltare durabilă, pentru dezvoltări climatice, um, pentru uh, fonduri alocate în acest scop. Am uh, avut loc tot felul de schimbări, așa că așteptăm să auzim, să ne spuneți cum evaluează lucrurile. O să vă acordăm acum cuvântul și apoi o să lăsăm loc și de întrebări și ne bucurăm foarte mult că domnul director general este și el alături de noi. Mulțumesc, doamna președinte, stimați prieteni, dragi colegi. Ca întotdeauna e o plăcere să vin în rândul dumneavoastră. Este a treia oară când uh, facem uh, dialog structurat privind programul de lucru al Comisiei și aș începe cu câteva cuvinte generale despre politica de ansamblu pe care o propunem și pe care vrem să o pregătim împreună cu dumneavoastră și cu Consiliul, să avem un consens european cu privire la politica de dezvoltare multilater- multilateralismul și uh, solidaritatea sunt acum puse la îndoială. Și nici nu mă pot gândi la un moment mai bun pentru a veni cu o politică de dezvoltare ambițioasă și coerentă pentru a reafirma rolul de lider al Uniunii Europene. Contribuția Comisiei dumneavoastră a fost vitală în elaborarea acestei viziuni și aș vrea să vă mulțumesc personal tuturor, inclusiv președintei, coraportorilor, domnului Venta și domnului Noizer și uh, raportorilor din umbră pentru devotamentul de care au dat dovadă și pentru angajamentul constructiv în tot acest proces. În mare parte, datorită contribuției Parlamentului, am reușit să obținem un text care se ridică la nivelul ambițiilor pe care ni le-am fixat am uh, pus un uh, accent tot mai mare pe necesitatea eradicării sărăciei. Acesta e un obiectiv uh, primordial al, obiect- al politicii de dezvoltare. Am subliniat importanța eficienței și coerenței politicii de dezvoltare. De asemenea, am insistat pe rolul societății civile, pe securitatea alimentară, pe impozitare și pe uh, combaterea fluxurilor de, de numerar ilicite, pe un control mai bun al migrației. În uh, cadrul dialogului interinstituțional informal am discutat despre chesti- chestiuni presante, precum uh, fondurile fiduciare, securitatea, agricultură și monitorizarea sistematică a asistenței pentru dezvoltare pe care o furnizăm. Și aici, noul consens trebuie să um, aducă un echilibru potrivit și să reconcilieze pozițiile tuturor actorilor, inclusiv a Parlamentului și a statelor membre. Sunt convins că putem găsi modalități de a rezolva și chestiunile pendinte în următoarele zile și vom reuși să ajungem la un acord pe marginea acestui text. Să nu uităm cât de importante vor fi aceste realizări. Ele vor permite Uniunii Europene să devină un actor global, un actor major, cu o politică cuprinzătoare de dezvoltare care să fie pe măsura agendei 2030. Totodată, salut uh, contribuția constructivă pe care ați avut-o și în special uh, rolul uh, raportului Noiser în ce privește viitorul relațiilor noastre cu țările din Africa, Caraibe, Pacific. Propunerile noastre sunt în concordanță cu rezoluțiile dumneavoastră și formează o bază de discuții foarte bună. Suntem încă în faza preliminară a dezbaterii cu statele membre, mai există unele divergențe, dar sunt convins că vom putea ajunge la o viziune comună și să putem astfel formula recomandări, inclusiv uh, pentru negocierea directivelor până în toamnă. În acest timp, uh, noi facem un efort pentru țările ACP și pentru aceste organizații. Vrem să le întindem o mână și vreau să începem negocierile formale chiar din vara anului viitor pe baza unei viziuni uh, comune. Lui Michel și Pascal Lamy, foștii comisari, vor uh, contribui și ei, uh, vor discuta abordarea noastră la nivel politic cel mai înalt în țările și regiunile vizate. De asemenea, contez pe angajamentul personal al șefilor de state și de guverne europeni pentru a aduce dezbaterea și în capitalele și regiunile europene și a uh, prelua acest nou acord din partea ACP. Cred că este nevoie de un grup cheie de șefi de state și de guverne pentru a uh, orienta acest progres la nivel politic și a face rapoarte. Eu o să vă țin la curent și o să vă informez uh, de plin pe tot parcursul acestui proces. După cum știți, 2017 e un an foarte important pentru relațiile noastre cu Africa. Vor fi summiturile G7, G20 și, bineînțeles, uh, summitul UE-Africa din noiembrie la Abidjan. Mâine, Comisia Europeană va adopta un comunicat comun pe baza discuțiilor referitoare la modul în care putem revitaliza parteneriatul între UE și Africa. În această comunicare vom propune un parteneriat mai aprofundat, mai orientat spre acțiune pentru beneficiul ambelor continente. Ne vom concentra în special pe crearea de locuri de muncă pentru tineri și femei în special, și vom face asta inclusiv prin creșterea investițiilor. Vom crea condițiile și mediul de afaceri potrivite pentru inovare și pentru antreprenoriat, mai ales în sectoare unde există potențial mare de locuri de muncă. Vrem de asemenea să asigurăm o creștere sustenabilă din punct de vedere economic și nu doar. Vrem uh, să avem uh, societăți, o societate mai bine adaptată, vrem uh, să creștem pacea și securitatea din Africa, să insistăm pe drepturile omului și să gestionăm mai bine politica de migrație și mobilitate. Africa și Uniunea Europeană au multe de câștigat pe baza consolidării legăturilor economice, dar și multe de pierdut dacă nu acționăm. Așadar, aș vrea să aud de la dumneavoastră cum credeți că putem uh, asigura un rezultat bun la acest summit și cum uh, putem uh, lega un parteneriat ambițios cu Africa în general. Un lucru vital pentru ambițiile noastre în Africa și mai departe este legat de noul plan de investiții. Și aș vrea să știu cum îl vedeți. Avem Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, dar vrem să mergem mai departe de uh, instrumentele și oportunitățile existente. Vrem să sprijinim uh, moduri de uh, finanțare inovatoare cu ajutorul partenerilor și instituțiilor noastre. Vrem să încurajăm o implicare mai mare a sectorului privat, inclusiv în sectoare uh, mai fragile, unde statele sunt mai fragile și unde putem uh, obține cel mai mare impact. Infrastructura socioeconomică, IMM-uri și facilități pentru tineri și femei. Vrem să sprijinim investiții acolo unde piața nu ar fi uh, singură în stare să le genereze. Noi vrem să aducem uh, principiul adiționalității, adică să investim în uh, proiecte cu un impact real, în zone care au nevoie mare de dezvoltare și unde investițiile nu ar putea fi făcute dacă noi nu le-am sprijini. Deci pentru mine acesta nu e doar un uh, alt instrument, ci este o modalitate de a, uh, spori și mai mult, de a intensifica finanțarea internațională pe care o oferim în baza angajamentelor internaționale. Sper că trialogul cu privire la regulamentul referitor la Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă se va încheia curând, că trialogul privind acest regulament se va încheia curând și că regulamentul va putea fi adoptat înainte de vacanța de vară. Sperăm ca planul uh, operațional să poată fi pus în aplicare din toamnă. Pe lângă investiții, mai avem uh, o prioritate și anume egalitatea de gen. Acest nou consens și uh, planul nostru de acțiune vor uh, continua să reprezinte un cadru strategic prin care ajutăm femeile și fetele tinere din toată lumea să se emancipeze. Per ansamblu, noi am constatat rezultate pozitive inclusiv în cultura instituțională și în schimbarea mentalităților pe teren. Peste 110 delegații UE și-au uh, înaintat un raport cu privire la planul de acțiune pentru egalitatea de gen și peste 40 de delegații au redactat noi analize pentru a și informa direcțiile de programare. De asemenea, leadership-ul la nivel politic uh, s-a îmbunătățit atât uh, în delegațiile la nivel înalt, cât și în uh, ce privește specialiștii și um, personalul nespecializat recrutat în străinătate și la centru. Vrem să integrăm dimensiunea de gen în aproape toate inițiativele Uni Uniunii Europene în anii ce urmează. Avem uh, peste 9 miliarde de euro, iată suma pe care o însumează toate aceste inițiative în 2016 și ele au contribuit mult la egalitatea de gen. În 2015 uh, suma a fost mult mai mică. Pe lângă creșterea finanțării, vreau de asemenea să mă asigur că um, fondurile alocate în mod expres egalității de gen vor continua să crească. Asta pentru a remedia cele mai multe cele mai mari lacune în țările partenere. Mă gândesc în special la violența îndreptată împotriva femeilor și uh, fetelor tinere. Avem uh, generații, comunități, uh, cercuri sociale în care trebuie să pătrundem pentru a asigura oportunități egale pentru toate femeile și fetele care vor să aibă acces la educație, sănătate și la planning familial, la resurse economice și financiare și care vor să aibă o voce în uh, procesul decizional. Fără toate aceste lucruri, lupta noastră pentru dezvoltare durabilă va eșua, așa că fac un apel la toți partenerii să ni se alăture în acest efort, în această luptă importantă. Deci, vom uh, crea locuri de muncă, vom încerca să eradicăm sărăcia și prin consolidarea sectorului energetic. Vrem ca aceste țări să își deblocheze potențialul pentru energie verde astfel încât populația de acolo să aibă acces ieftin și durabil la energie curată pentru a garanta un viitor uh, luminos pentru planeta noastră. Ne-am angajat să uh, dăm acces la energie uh, la 40 de milioane de oameni în plus, din care 30 de milioane sunt în Africa. Să economisim um, um, mult din emisiile de uh, CO2 pe care le um, generăm în uh, momentul de față. Să um, construim mai multă capacitate, 6,5 uh, GW în um, Africa. Avem în pregătire 19 proiecte în valoare de aproximativ 4,8 miliarde de euro doar pentru această inițiativă de energie verde în Africa. Vom adăuga astfel 1,8 gigavați uh, de energie verde la uh, producția Africii, aproape 20% din necesarul lor. Pentru a face asta trebuie să îi atragem pe toți partenerii, inclusiv în sectorul privat și public, din societatea civilă, dar și din partea instituțiilor financiare. Recent m-am întâlnit cu comisarul Caniete și cu reprezentanța ai celor mai importante companii energetice uh, din domeniul regenerabil pentru a discuta posibilități de investiție în Africa. În iunie ne vom întâlni din nou pentru a discuta despre acest lucru. Ne vom întâlni acolo cu partenerii uh, din sectorul de stat, din sectorul public, societatea civilă și instituții finanțatoare avem agenda 2030, avem propunerile pentru nou consens, vă asigur că nu poate exista um, niciun fel de dezvoltare durabilă, însă fără pace și securitate. Și în acest context, propunerea de a modifica instrumentul de pace și stabilitate va fi în uh, beneficiul țărilor partenere și organizațiilor care gestionează crize, care vor putea astfel să ofere instruire și chiar echipamente în uh, împrejurări excepționale. Acest instrument poate fi folosit pentru alte activități, chiar și cele care nu se încadrează în criteriile de asistență ale OCDE. Aproape 90% din activitățile din 2015 um, s-au încadrat aici. Uh, deci, noi nu vrem să luăm uh, fonduri de la acel procent de 0,7 fixat de OCDE. Uh, vrem, din potrivă, să adăugăm la cei 2,3 miliarde de euro deja exenți, vrem să adăugăm încă 100 de milioane. Conform propunerii noastre, nu vom finanța cheltuielile militare, achiziția de arme, muniție sau uh, instruire militară a forțelor armate. Finanțarea actorilor militari s-ar putea face numai în situații excepționale în care statul a ajuns uh, absolut nefuncțional. Am face asta doar pentru a reinstaura statul de drept și uh, regimul civil. Din potriva, acest uh, fond, acest instrument trebuie folosit în concordanță cu obiectivele de dezvoltare ale Uniunii Europene și um, să, va trebui să-l aplicăm uh, în mod integrat cu uh, reforma de securitate. Vedeți, așadar, avem foarte multe lucruri de făcut și anul acesta și anul viitor. Momentul acesta e critic pentru definirea politicilor și instrumentelor noastre pe viitor și, date fiind toate provocările și contextul de față, e vital acum pentru noi să promovăm o lume durabilă, echitabilă pentru toată lumea. Ca întotdeauna contez pe sprijinul și expertiza dumneavoastră și, uh, sigur, uh, aștept să aud care sunt comentariile și observațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Sunt foarte multe subiecte de actualitate în momentul de față și ne dăm seama în tot felul de întâlniri sau triloguri pe care le avem cu dumneavoastră că este așa. Vedem că dezvoltarea a urcat foarte mult pe lista de priorități în agenda Uniunii Europene. Vor să ia cuvântul mai mulți colegi și avem cam o oră pentru această discuție maxim. Văd că primul vorbitor este domnul Bogdan Venta și după aceea Arneliț de la Socialiști. Mulțumesc, domnul Venta. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să vorbesc foarte pe scurt. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. De asemenea, și eu sper să încheiem negocierile cu privire la noul consens pe dezvoltare și uh, acest nou uh, consens uh, în cadrul obiectivelor de dezvoltare pe care le-am stabilit este obiectivul nostru principal. Și împreună cu doamna președinte, dar și cu Comisia și cu Consiliul vrem să atingem uh, aceste obiective stabilite. Întrebarea mea se referă însă la securitate și migrație, mai ales dacă ne uităm la situația de acum din Turcia. Pentru că e vorba de un subiect foarte important pentru grupul meu, dar și pentru colegii de la alte grupuri, sunt convins, criza refugiaților care va rămâne probabil în prioritatea agendei Uniunii Europene pentru următorii ani. Vreau să vă întreb în ce măsură vom avea o implicare a Uniunii Europene în fondul de, de um, fiduciar pentru Africa și vreau să știu de asemenea ce măsuri s-au prevăzut pentru a putea aborda cauzele migrației, cauzele profunde și uh, care sunt schimbările pe care le putem aștepta în domeniul dezvoltării din cauza crizei în momentul de față. A, a doua întrebare care vine și din partea domnului Noizer și anume uh, în legătură cu relația post-Cotonou, ACP, adică aș vrea să știu uh, dincolo de 2020 care este situația în uh, grupul meu uh, politic există nevoia de a avea, de exemplu, un acord uh, bazat pe dialog, pe politic, pe cooperare și, bineînțeles, și pe comerț. Ați putea să ne spuneți care sunt alte evoluții posibile, cum ar fi regionalizarea, de exemplu, sau um, aprofundarea dialogului politic, care ar putea să fie incluse în mandatul de negociere pe care îl planifică Comisia pentru anul acesta, pe care dorește să-l adopte. Uh, Cam atât uh, aveam noi ca întrebări și poate că ne vedem și la zilele dezvoltării. Mulțumesc. Arnelița acum. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru că ați venit la noi, pentru ca să purtăm această discuție. Cred și eu că trăim timpuri foarte turmentate în care avem foarte multe oportunități în același timp și sunt foarte bucuros uh, să văd că dumneavoastră doriți să acționați, mai ales în domeniul egalității de gen, acțiuni de gen, așa cum v-ați uh, angajat și în cadrul anului de dezvoltare și vrem să vă susținem cât se poate de mult în această direcție. Dumneavoastră ați menționat foarte multe părți, dar ați menționat și uh, obiective. Vroiam să știm obiectivele de dezvoltare ale mileniului, dar uh, de dezvoltările durabile, îmi cer scuze, însă nu toate grupurile politice au uh, obiectivele de dezvoltare durabilă pe mm, pagina lor de web, deci poate că ar trebui să îmbunătățim oarecum comunicarea. Dumneavoastră a spus că e extrem de importantă această prioritate. Ați menționat de asemenea și foarte multe situații, ați uh, menționat și ACP-ul, uh, am avut uh, discuții foarte intense uh, și ultima CP a fost uh, în Kenya, următorul va fi în uh, Malta și s-a discutat și despre uh, documentele Panama. Eu am adresat o întrebare scrisă Comitetului uh, Țărilor ACP și aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră dacă aveți speranțe și ca um, dezvoltarea, ca evoluțiile din uh, Comisia pentru documentele Panama, Panama Papers, să poată să găsească anumite soluții uh, care să se bazeze, de exemplu, pe constatarea de legătură între fluxul de fonduri și uh, fraudare Uh, la nivel uh, de evaziune fiscală, de exemplu, pentru că și dacă credeți că aceasta ar aduce o soluție. De asemenea, vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră despre soluția uh, posibilă în Palestina, dacă credeți că există o oportunitate să ne susținem, de exemplu, din nou cererea de a vizita Gaza. Noi, membrii în Parlamentul European, nu avem dreptul să vizităm uh, fâșia Gaza. Uh, Deși facem foarte multe din punct de vedere al dezvoltării în fâșia Gaza, poate că am putea eventual să găsim o strategie care să funcționeze. În ceea ce privește conferința pe care am um, organizat-o cu privire la um, lanțul de aprovizionare în domeniul textilelor, unde au participat și ONG-uri și membrii um, ai Parlamentului dumneavoastră, ați fost acolo reprezentanți din India, din Bangladesh, au participat la această conferință care a fost extrem de fructuoasă cu rezultate foarte importante și din perspectiva noastră a Parlamentului European, pentru că am avut un ghid de diligență din partea OECD în domeniul textil care a putut să reiasă din această conferință și care a fost inclus în propunere în documentul final uh, care se raporta de la această conferință. Deci acum aș vrea să vă rugăm pe dumneavoastră să faceți un prim pas uh, pentru a putea include uh, acest lucru în în document uh, și în domeniul alimentar, de exemplu. Deci eu zic că ar, ați putea, de exemplu, să folosiți inițiativele care au fost menționate înainte și să spuneți și că există foarte multe state membre care, adică să, fiind dat că există foarte multe state membre care au interes în aceste domenii, am vrea ca lucrurile să devină mai vizibile. Și altceva, dumneavoastră vorbeați despre pace și securitate și instrumentul de pace și securitate. Am avut o dezbatere în această dimineață cu Klaus Wudishauser și am explicat care este situația în Germania. Ce, ce face Germania? Ați vorbit de 100 de milioane uh, parte care revine Comisiei Europene. Germania a avut 100 de milioane de, 130 de milioane în anul acesta și ce s-a întâmplat, am creat o linie bugetară pe apărare și uh, politică externă, adică am folosit această ca o, un instrument de politică externă, nu am pus uh, la îndoială importanța acestei linii bugetare și Vorbesc aici în numele mai multor membri din grupul SCD, dar și din partea membrilor comisiei. Noi credem că trebuie să fie excluse uh, Uh, componentele DCI, dar uh, credem că instrumentul este prevăzut în alt scop și de aceea eu cred că trebuie făcută o, o separare. Eu sper ca DCI-ul să fie lăsat afară, așa cum a făcut-o Germania, care a dat un exemplu foarte bun și s-a stabilit un, uh, o listă a țărilor care primesc uh, susținere și este foarte utilă. Fiind dat că ONG-urile și bisericile cer acest lucru, dar și minister, ministrul german pentru dezvoltare a spus foarte clar că nu dorește um, nicio componentă DCI în uh, acest instrument. Cam atât din partea mea. Mulțumesc încă o dată pentru că ați venit. Din partea liberalilor, acum vă rog, domnul Varim, mulțumesc. Doamnă președinte, anelit a pus deja toate întrebările pe care vreau să le pun și eu. Ne pregătim acum la Comisia DV pentru un aviz în legătură cu instrumentele care pot contribui la stabilitate și la pace și bineînțeles că avem destul de multe îngrijorări în legătură cu impactul politicilor de dezvoltare pe instrument. Sigur că volumul nu este foarte mare, trebuie să acceptăm acest lucru, însă avem și o posibilitate de a <laughs> face o creștere a acestui buget pe viitor. Ideea cea mai uh, radicală pe care a prezentat-o Arne Litz, eu sunt de acord ca raportor să o accept și să accept structura propusă de comisie, însă e nevoie de ceva garanții pentru uh, a garanta partea de uh, instrumente de dezvoltare. Propunerea e destul de limitată în ceea ce privește folosirea fondurilor și în ce scop pot fi folosite acestea, deci și faptul că ele nu pot fi folosite decât în circunstanțe de excepție. Însă în Parlament am avut un proiect de raport care ar schimba propunerea Comisiei într-o manieră radicală chiar. Cel mai radical ar fi să se schimbe structura articolului 3 în care Comisia propună ca A și B să înseamne o entitate cumulativă, astfel încât, de fapt, trebuie să se îndeplinească condițiile și din A și din B. Noi, la AFE, de la AFET, am primit o propunere de a pune ori între A și B, nu și. Astfel încât să se folosească instrumentul uh, și uh, când se îndeplinesc doar condițiile din uh, categoria B. Și mai sunt alte amendamente care au fost propuse la Comisia AFET în uh, avizul pe care l-au redactat. Consiliul um, a dat și el o versiune. Aș vrea să întreb Comisia ce părere are de această versiune. Iar când va avea loc un trilog, Comisia probabil va apăra linia sa foarte precaută Sper să nu se, să iasă mai rău de atât și uh, eu cred că documentul din partea Consiliului nu e chiar atât de negativ. Eu sunt așadar de acord cu Arneliț și întrebările mele sunt uh, similare cu cele ale lui Arneliț. Mulțumesc! Maria Hoibuș are cuvântul acum. Mulțumesc, Linda. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Eu aș dori să mai spun un cuvânt despre obligația um, firmelor în ceea ce privește accesul la uh, fonduri pentru victime și um, cazul încălcării drepturilor omului. Aș vrea să fac referire la un studiu pe care DROI l-a uh, organizat anul trecut și pe care l-a compus. Eu fac parte din această um, comisie, mai ales în legătură cu acapararea terenului, în care context s-au încălcat foarte mult drepturile omului și în care Uniunea Europeană avea o cooperare uh, destul de activă. Cred că acesta este domeniul la care e bine să ne uităm. Aș vrea să vă fac, uh, să fac referire la acest studiu pentru că nu cred că trebuie să uităm din, uh, să trecem cu vederea acest subiect. Um, în ceea ce privește consensul, m-ar interesa uh, cam care este stadiul negocierilor. Dumneavoastră ne-a spus deja destul de multe. În germană se spune că nu trebuie să vindem pielea ursului din pădure și uh, cred că nu trebuie să discutăm acum despre tot dacă nu am terminat până la urmă. Aveți dreptate, nu avem încă cifre finale, dar dumneavoastră ne-ați prezentat foarte bine uh, um, și uh, care sunt părțile esențiale din consensul uh, obținut. Și vreau să ne amintim și de dezbaterea din februarie de la Strasbourg, pentru că eu cred că e foarte important să avem din nou un consens pe dezvoltare și nu numai un consens pe uh, siguranță și combaterea migrației. Eu zic că la migrație și um, la obligația aceasta de la migrație, mi se teamă că, mi-e teamă că există anumite puncte la care s-au depășit liniile roșii. Pentru noi, cel puțin pentru verzi. Și alt punct destul de problematic la negocieri este punerea în aplicare. Adică, mai concret, când și cum Uniunea Europeană va stabili ce măsuri și Uh, multele obiective care sunt uh, stabilite la consens trebuie și ele să fie puse în aplicare. În propunerea actuală avem uh, scris de 150 de ore aproximativ că Uniunea Europeană și statele membre vor face cu tare și cu tare lucru. Și fiind dat că Uniunea Europeană și-a propus atât de multe în noul consens, eu cred că e extrem de important ca și Comisia să înainteze un plan de acțiune cu privire la punerea în aplicare. Numai astfel putem să garantăm că aceste 150 de declarații de intenții pot fi transpuse chiar în activități concrete și aceasta în um, cadrul unui perioade realiste de timp. Așteptările mele de la Uniunea Europeană sunt în felul următor, ca și la ultimul consens, ar fi bine să avem un document de punere în aplicare care era circulat printre colaboratori. De fapt și în ajutorul umanitar avem un astfel de staff working document și sper ca pentru noul consens pe care îl vom obține să avem un document nou cu care Parlamentul să poată lucra și să avem un dialog despre cum se pune în aplicare consensul. Și o ultimă întrebare din partea mea acum. Anul trecut, am planificat pentru anul acesta, am cerut de fapt de la Comisie un plan de acțiune împotriva acapărării terenurilor în țările partenere și întrebarea mea este când se publică planul de acțiune sau considerați dumneavoastră că acapararea terenurilor nu este o problemă pentru care avem nevoie acum de o soluție? Vreau doar să fie clar că dacă oamenii sunt uh, alungați de pe terenurile lor, atunci aceștia de obicei pleacă în altă parte, de exemplu în Europa. Fug din țara în care au fost goniți și m-ar interesa planul dumneavoastră de acțiune împotriva acapărării terenurilor. Mulțumesc! Facem o primă rundă de întrebări. Acum Ignacio Corao. Mulțumesc, Linda. Bună ziua, domnule comisar. Vreau să pun o întrebare în legătură cu responsabilitatea întreprinderilor. Pentru că eu cred că foarte multe sectoare pe care le-ați menționat dumneavoastră în intervenție se leagă într-un fel sau altul cu activitățile sau de activitățile corporațiilor uh, transnaționale, multinaționale. Uh, deci ar, interes, ar fi interesant să avem o acțiune eficientă din partea Europei pentru a lucra în direcția unei responsabilități mai bune din partea întreprinderilor. În Parlament am acceptat că există un interes crescut în ceea ce privește drepturile omului în, domeniul afacerilor și că am, am vorbit foarte mult de răspunderea întreprinderilor, de exemplu, în produse, în materiile brute, în textile și în alte domenii și grupurile politice par să găsească un consens aici. Din păcate însă nu putem să spunem același lucru despre comisie. Așteptăm în continuare o acțiune, o acțiune concretă din partea comisiei sau măcar o continuare la raportul pe care l-am adoptat noi în Parlament anul trecut. Pe 19 iulie 2016, Parlamentul European a adoptat cu o majoritate covârșitoare un raport din proprie inițiativă pe care eu l-am redactat pe responsabilitatea corporațiilor și abuzurile drepturilor omului în țări terțe. În acest raport am cerut mai mulți pași concreți care trebuie să fie făcuți, mai ales de către Comisie. Iar, în ultimul rând, amendamentele la um, raport sau raportul de aviz din partea acestui, acestei comisii în domeniul um, lanțurilor de valoare globale um, sau, n-au adus multe divergențe și astfel am putut include aproape toate amendamentele în amendamente de compromis în cadrul unui dialog foarte fructos. Uh, sunt foarte convins că avizul și raportul care este legat de el va fi o oportunitate foarte bună de a îmbunătăți anumite concepte și de a reveni cu o implementare concretă a ceea ce am cerut deja din octombrie să se implementeze. Având în vedere climatul foarte pozitiv din partea multor grupuri, ceea ce de obicei e rar, sunt din păcate obligat să fac o remarcă negativă pe de o parte, Parlamentul European s-a implicat din ce în ce mai mult în uh, acest domeniu și grupurile politice colaborează foarte bine. Pe de altă parte, însă, Comisia continuă să ignore vocea noastră și opune, se opune viziunii Parlamentului. Mai mult de o dată, chiar, nu doar o dată, am uh, văzut că DigiTrade se opune impune unor norme obligatorii în domeniu. Și când v-am întrebat uh, să ne răspundeți uh, la anumite întrebări puse în Comisia DROI, Comisia, de fapt, uh, a evitat întrebarea. Iată de ce, în cadrul dialogului structurat de astăzi cu dumneavoastră, aș vrea să reiterez această rugăminte de a primi un răspuns concret. Întrebarea este așadar, ce a făcut Comisia de la adoptarea raportului în Parlament, ce dorește să facă concret ca și acțiuni pentru a răspunde la cerințele Parlamentului European în domeniu. Iar direcțiile generale care sunt competente pentru acțiunile despre care se vorbește în raport și care necesită pași concreți, aș vrea să ne spuneți care sunt acțiunile care sunt menționate în raport, care au fost selecționate ca priorități de către direcțiile generale de la Comisie. Vă mulțumesc! Da, o să încheiem aici prima rundă de întrebări. Deci, domnule comisar, dacă puteți să răspundeți la aceste întrebări în 10 minute și după aceea vom trece la următoarea rundă. Mai avem 5-6 colegi care vor să ia cuvântul. Văd că sunteți uh, foarte dorit aici, domnule comisar. E mult interes pentru ce faceți. For your comments. Mulțumesc, uh, stimaților membri, pentru observații, pentru întrebări, vizând uh, aspecte foarte importante din cele mai importante teme care orientează politica noastră pentru dezvoltare. Am să încep cu migrația și siguranța și dezvoltarea, nexusul pentru siguranță și dezvoltare. Am uh, încercat să explic deja că există două aspecte ale acestei probleme, două fațete. Faptul că trebuie să începem să ne modernizăm instrumentele existente care să răspundă conceptului general de uh, nexus pentru securitate și dezvoltare, așa cum este el acceptat în uh, agenda globală pentru dezvoltare. Există deja un astfel de nexus și trebuie ca noi să-l analizăm și să-l transpunem în acțiuni concrete. Dezvoltarea nu este doar uh, axată pe obiective uh, de dezvoltare durabilă. Dacă vă uitați la mm, calendarul stabilit la New York pentru dezvoltare durabilă și la alte astfel de programe, nu uh, este vorba deci doar de obiective, ci e vorba de o gamă mult mai amplă de instrumente pe care în această etapă dorim să le modernizăm. Vrem să modernizăm instrumentele care contribuie deja la stabilitate și pace și să păstrăm și uh, limitele dincolo de care nu dorim să mergem. Uh, și mă refer aici la finanțarea activităților militare din fonduri europene, din orice fel de fonduri europene. Nu vrem să cumpărăm uh, arme și muniții cu bani europene. Asta este o limită care reiese și din tratate și pe care nu dorim să o încălcăm. De aceea dorim să modernizăm instrumentele existente și să păstrăm nivelul de angajament al fondurilor europene uh, departe de sfera militară. Pe viitor avem nevoie de o abordare diferită față de operațiunile pe care le finanțăm acum din instrumentele de dezvoltare, precum Amison. De exemplu, ca parte a unei arhitecturi de apărare viitoare. Uh, cadrul uh, financiar uh, multianual următor va lua în considerare și va conveni care va fi contribuția pe termen lung a Uniunii Europene la acest uh, instrumente de dezvoltare. Pentru moment, pentru, pe termen scurt, ne uităm la instrumentele de uh, stabilizare ca principala contribuție a Uniunii Europene la uh, stabilizarea siguranței, la stabilizarea situației de securitate în anumite țări partenere. Uh, să analizăm toate exemplele care ar putea să ducă la astfel de instrumente pe viitor, însă pentru moment haideți să ne concentrăm pe această propunere pe care Comisia Europeană vrea să o păstreze cât mai uh, apropiată de uh, procesul uh, co-legislativ în desfășurare. Uh, sunt conștient că din când în când ne confruntăm cu opinia că s-ar putea să deviem anumite fonduri pentru dezvoltare către scopuri, să spunem așa, netradiționale, de exemplu pentru migrație, gestionarea frontierelor N-aș sugera însă că fondurile pentru obiectivele de dezvoltare durabilă au darul să atragă bani automat din obiectivele mai ample de dezvoltare. Nu este evident cazul. Există însă o strânsă legătură între migrație și dezvoltare și acest lucru s-a recunoscut în agenda 2000, uh, din 2013, agenda pentru dezvoltare și sper că se va recunoaște acest lucru și în noul consens pentru dezvoltare la care lucrăm. Acest lucru se reflectă în uh, mai multe zone care țin de uh, finanțare potențială pentru dezvoltare. De exemplu, atacarea la sursă a cauzelor migrației, aceste acțiuni se înscriu în gama mai amplă a celor menite să combată migrația. Deci atunci când atacăm la sursă migrația, e tot o măsură de gestionare și poate cea mai eficientă. De asemenea, aș vrea să mă refer la întrebările referitoare la acțiunile noastre cu privire la uh, evitarea taxelor sau uh, evaziunea fiscală sau uh, abuzul uh, în ceea ce privește uh, politicile fiscale. Nu vreau să speculez acum rezultatul uh, documentelor uh, Panama, exemplele concrete și evoluțiile concrete sper că sunt cunoscute aici la Parlamentul European și de asemenea de către alte organisme care analizează aceste lucruri pentru a-și finaliza anchetele. Dar din punct de vedere al dezvoltării, documentele Panama sunt un bun exemplu de ce ar trebui să consolidăm acțiunile de dezvoltare în domeniul fiscalității. De ce ar trebui să facem acest lucru atât acasă cât și în țările partenere, mobilizând și resursele interne ale acelor țări și ale noastre pentru a colecta uh, mai bine și a cheltui mai eficient. Aceste inițiative fac parte din uh, fac uh, parte integrantă din politicile noastre de dezvoltare. Iar angajamentele noastre în această direcție cu privire la aceste angajamente, aș vrea să vă amintesc că asistența pentru dezvoltare și cooperarea cu Palestina, de exemplu, reprezintă o acțiune comună și un exemplu în acest sens, un exemplu de program comun al uh, Uniunii, al Comisiei Europene și al uh, celor 21 de state membre. Deci trebuie să continuăm aceste programe care au un uh, impact real în Palestina Presupun de asemenea că Serviciul de Acțiune Externă, Comisia în general sunt gata să colaboreze cu Parlamentul pentru a um, pentru a consolida uh, ajutorul uh, nostru concret acordat uh, Palestinei și uh, reamintesc în acest sens uh, vizita unui uh, grup relevant de parlamentari în Gaza. Am avut o discuție foarte bună la Parlament zilele trecute și acum se elaborează un document de lucru pe marginea inițiativelor care țin de activitățile industriale în cadrul inițiativei, inițiativei Garmet. Această inițiativă este pentru noi un exemplu foarte bun de, fel, de felul în care putem influența lanțul valoric și Eh, cum putem influența respectul pentru standardele de etichetare, pentru drepturile omului până la urmă în procesul de producție a îmbrăcăminții. Vă vorbeam despre acest document de lucru. Ei bine, el va încerca să dea o șansă acestui concept să prindă rădăcini pentru a putea evalua impactul și valoarea acestei abordări față de inițiativa pentru îmbrăcăminte. În acest sens vom uh, analiza inițiativele și propunerile Parlamentului pentru a Uh, include anumite dispoziții obligatorii pentru sectorul îmbrăcămintei, vom uh, ajunge, sperăm, la acel nivel al discuțiilor odată ce exploatăm uh, potențialul de plin al caracterului benevol al acestor uh, discuții bazate pe uh, documentul de lucru pe care Comisia îl întocmește acum. În ceea ce privește răspunderea corporatistă, aș vrea să clarific faptul că Uniunea Europeană participă constructiv la negocierile din cadrul ONU în grupul interguvernamental care pregătește un instrument obligatoriu care se referă la um, relația între uh, drepturile omului și lumea afacerilor. Aici e vorba de toate întreprinderile, nu doar de cele mari transnaționale. Am apreciat uh, tonul constructiv și deschis al dezbaterilor și uh, propunerile și sugestiile cu care au venit uh, diversi participanți. După cum știți, acesta este un aspect tehnic care e o problemă tehnică ce traversează foarte multe uh, domenii orizontale și noi noi pregătim propria contribuție în uh, coordonare cu uh, um, partenerii sociali. Sperăm ca acest tip de uh, colaborare să rezolve foarte multe din problemele pe care le-ați menționat și dumneavoastră aici, ce decurg din nevoia de responsabilitate corporatistă. Sperăm să contribuim la un rezultat uh, constructiv uh, al acestei inițiative ONU. De asemenea, unele dintre chestiunile legate de consens. Aș spune că procesul, așa cum am spus deja în intervenția mea, procesul de Uh, atingerea consensului este deja <clears throat> în desfășurare. Dar haideți întâi să vedem adoptat acest consens și apoi să vedem care este cea mai bună manieră de a pune în aplicare noul consens european pentru dezvoltare. Uniunea Europeană are o răspundere puternică pentru păstrarea rolului de lider în uh, dezvoltarea durabilă, în uh, susținerea acestor principii și noul consens va fi o contribuție majoră la această responsabilitate. Deci, acest consens diferă puțin de cel de dinainte, când aveam pe de o parte consensul și pe de altă parte agenda Comisiei pentru schimbare, pentru că toți uh, <clears throat> actorii implicați de la nivel european participă acum la angajamentele din cadrul acestui consens european. Există priorități clare care tind să fie preluate în uh, politica de dezvoltare a statelor membre, dar și în uh, politicile Comisiei pentru cooperare pentru dezvoltare. și hmm, în cazul oricărui plan de acțiune sau acord comun uh, negociat de comisie se discută despre punerea în aplicare a măsurilor din acest consens pentru dezvoltare. Almost. That, that, that's almost the questions that I have almost all. Aproape am uh, răspuns la toate întrebările, cred. Bun, acum trecem la următoarea rundă. Pentru cei care nu au avut încă ocazia să pună o întrebare, o să verific și lista mea. Mai avem 5 vorbitori și trebuie să terminăm până la 4 și jumătate pentru că domnul comisar trebuie să plece. Am să încep acum cu domnul Cosav de la PP. Köszönöm a szót. Nagyon rövid leszek, mert három kérdést írtam. Mulțumesc. Eu mi-am notat trei întrebări, din care deja ați răspuns la câteva pentru că au pus întrebările acelea colegii și deci vă pun doar a treia întrebare. Mă bucur foarte mult că Dumneavoastră ați vorbit de măsurile de creare a locurilor de muncă, mai ales pentru um, problemele legate de femei, de copii. Noi um, credem că este foarte important să avem o politică egalitară din punct de vedere al genului și în trei locuri în textul Comisiei este vorba despre exact aceste probleme. Comis, Parlamentul scrie un raport în această direcție, tocmai, și eu aș vrea să știu cum vreți dumneavoastră să puneți în aplicare aceste um, idei concret. Vreau să vă amintesc că Uniunea Europeană este, uh, deține uh, a ratificat, îmi cer scuze, o carte a drepturilor omului a ONU pentru persoanele care persoanele cu disabilități și noi uh, trebuie să ținem cont de această carte atunci când luăm decizii. Vorbesc aici mai ales de egalitatea de șanse pentru femei, pentru copii, dar eu zic să nu uităm de persoanele cu dizabilități. Nu e un critic, o critică din partea mea, este o propunere sănătoasă, cred eu. Să ținem cont, deci, și de persoanele cu disabilități. Întrebarea mea concretă este, deci, către dumneavoastră, dacă propunerile dumneavoastră vor schimba cu adevărat realitatea. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim, Enrique Guerrero. Mulțumesc. Nu avem prea mult timp la dispoziție și nu o să repet ce s-a spus uh, deja de colegii mei. Vreau doar să fac câteva observații și să vă adresez o întrebare concretă. Mi se pare o idee bună să-l implicați și pe domnul Pascal la mie în tot acest uh, proces de reflexie post-Cotonou. Și, uh, sigur, chestiunile comerciale vor continua să joace un rol important în revizuirea acestui acord. Totuși, e nevoie de o evaluare a impactului. Să știm uh, cum vor fi modificate politicile de impozitare și ce consecințe vor avea la nivelul statelor ACP. Ce va însemna pentru ele revizuirea acordului? Apoi, în ce privește summitul UE-Africa, ați spus că doriți să lărgim, să extindem planul de investiții pe care îl avem. Deocamdată ne-am concentrat pe un grup de 7-8 țări prioritare, dar ambiția este să încercăm să ajungem la mai multe țări. Iar summitul UE-Africa ar putea reprezenta un for potrivit pentru a face o asemenea lărgire. În al treilea rând, ați spus că trebuie să fie făcute niște schimbări în ce privește instrumentul de pace și stabilitate. Ce fel de astfel de schimbări aveți în vedere și vor fi făcute ele în uh, plenara ACP din uh, toamna acestui an. Se va aproba acolo un raport cu privire la instrumentul de pace, securitate și cooperarea pentru dezvoltare. Eu sunt raportor, de asta vreau să știu uh, care este orizontul de timp ca să putem include și părerile comisiei noastre și să putem să le discutăm apoi cu partenerele țările partenere din Africa. Judith Sargentini. Mulțumesc, doamna președinte. Am o întrebare referitoare la minereurile din zonele de conflict. S-a dezbătut uh, acest subiect din 2010 uh, și în uh, Consiliu și în Comisie și acum iată că am încheiat procesul legislativ. Dar propunerea pe care a făcut-o Comisia pentru Due Diligence în cazul minereurilor din uh, zona de conflict. Mai avem uh, pe lângă aceasta niște măsuri uh, de însoțire și cam atât. Nu s-a prea modificat, de fapt, agenda comercială. Vreau să știu care e stadiul acestor măsuri de însoțire care au scopul uh, de a ne asigura că în țări precum Congo, în zonele miniere, aplicarea se face așa cum se cuvine. Deci, dacă puteți să ne dați detalii. Și apoi um, s-a vorbit deja despre sectorul textilelor. Parlamentul dorește să se adopte legislație obligatorie în acest domeniu. Folosim uh, din nou se pare aceeași metodă ca la mineralele din, minerele din zonele de conflict. Ne uităm la linii directoare ale OCDE, linii directoare care au fost, de fapt, concepute împreună cu sectorul, cu industria textilelor din Europa. Și uh, sunt niște linii care ar trebui să fie deja aplicate, dar nu sunt. Deci, ce vrem noi e un răspuns de la dumneavoastră. E clar că acele linii directoare cu caracter facultativ nu funcționează. Mi-aduc aminte că um, pe când uh, eram uh, tânără, chiar de pe la 16 ani, mă gândeam oare de unde provin hainele astea pe care le port eu. Uite că nu s-a schimbat uh, mare lucru între timp. În ultimii 30 de ani am uh, tot văzut uh, că ONG-uri și uh, persoane încearcă să pună presiune în acest domeniu și nu s-a întâmplat nimic. Noi am dori, de pildă, ca um, importurile să fie mai, uh, mai bine controlate. Chiar și fetele care, să zicem, la vârsta de 16 ani nu-și permit să dea prea mulți bani pe hainele lor, măcar să știe pe ce dau banii. Deci, cam astea. Întrebarea mea finală ar fi, uh, da, domnule comisar, sunt de acord că există o legătură foarte puternică între migrație și dezvoltare, dar în răspunsul anterior ați fost puțin cam vag Ați spus că unele fonduri sunt transferate de la măsurile de dezvoltare obișnuite către migrație și ați vorbit chiar de controle la frontieră. Dar mai spuneți și că acest lucru nu înseamnă o reducere a fondurilor pentru eradicarea sărăciei. Puteți să-mi explicați cum? Pentru că dacă luăm bani de la dezvoltare, așa cum o știm, și îi uh, mutăm la migrație, la uh, măsuri precum protecția frontierelor și uh, vă citez, acest lucru nu va scădea cheltuielile sau fondurile cheltuite pentru reducerea sărăciei. Cum funcționează? Mulțumesc că mai sunt trei colegi. Haideți să fim succinți ca să ne încadrăm în timp. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Subscriu la ultima întrebare adresată de colega Sargentini. Însă, înainte de asta, vreau să spun că m-am bucurat să aud că vorbiți de inițiativa Collect More, Spend Better, colectăm mai mult, cheltuim mai bine. În ce privește combaterea evitării plătirii taxelor și uh, evaziunii fiscale în aceste țări. Trebuie să ajutăm uh, țările din uh, Africa să combată aceste practici pentru a-și spori veniturile la buget. Noi în 2015 am dat o rezoluție aici în Parlament. Credeți că o evaluare de impact a politicii fiscale pe care are Uniunea Europeană Um, în relația cu aceste țări ar putea fi un pas uh, important sau necesar pentru a consolida coerența politicilor noastre. Uh, anul uh, viitor probabil că vor avea loc o serie nouă de dezbateri cu privire la modul în care putem transforma politicile noastre. Se vorbește despre o reformă globală la nivelul fiscal pentru a pune țările în, cumva în condiții de participare egale de data aceasta veți susține acest pas uh, care mi se pare foarte important pentru a combate evaziunea fiscală la nivel global? Mai mulți colegi au spus, așa cum a spus și uh, colega Sargentini, că e nevoie de un consens, mai ales în ce privește legătura foarte delicată dintre migrație și dezvoltare. Eu vă rog să vă opuneți acestei tendințe pe care am constatat-o și la colegii dumneavoastră care lucrează la reforma uh, condițiilor de azil. Vedem că asistența este condiționată foarte puternic și asta periclitează obiectivele de dezvoltare, mai ales într-un context internațional în care uh, uh, toată lumea apare să fie de părere că aceste obiective de dezvoltare durabile sunt bune doar pe hârtie. Vedem că, de fapt, statele își retrag resursele, fondurile, banii prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să-și asume un rol de lider. În uh, tratatul uh, semnat cu unele state africane privind migrația am constatat această tendință. Ea um, este accentuată de uh, faptul că Uniunea Europeană își redirecționează o parte din fonduri către țările aflate pe ruta migrației și astfel le lasă cumva uh, dezvoltarea pe un plan secund. Deci noi vrem, uh, domnule comisar, să vedem uh, cu ochii noștri cum legătura dintre cele două este asigurată. Um, în noile instrumente financiare vrem să putem monitoriza proiectele, să vedem cum sunt finanțate și dacă ele respectă articolul 208 și criteriile din obiectivele de dezvoltare durabile. Noi am ființat un grup de lucru și sper că Comisia Europeană va colabora cu noi ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă pe teren. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, da, um, mai avem doi uh, vorbitori, Moris Ponga, primul vicepreședinte. Domnule Ponga, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Am o întrebare la care țin foarte mult. În februarie, când a avut loc uh, ultimul forum PTOM, s-a exprimat dorința unui parteneriat modern și strategic consolidat cu Uniunea Europeană. În primul rând, vreau să vă întreb dacă Comisia Europeană a început uh, să uh, redefinească relația și parteneriatul cu aceste teritorii de peste mare. Uh, Știind bine că multe dintre teritoriile britanice de peste mări nu mai sunt asociate Uniunii Europene din cauza Brexitului. În al doilea rând, Comisia Europeană se gândește oare la un instrument financiar nou care să fie dedicat um, teritoriilor de peste mări în locul fondului care exista până acum. Mulțumesc. Thank you very much. Um, Cecil Kienge, last question. Mulțumim, Cecil Kienge, ultima întrebare. Mulțumesc, Linda. Mulțumesc și eu foarte mult pentru prezența domnului comisar și pentru intervențiile dinainte. Aș vrea să vă atrag atenția asupra două teme care sunt legate de bună guvernanță, dar și de democrație Prima chestiune, prima întrebare se referă la uh, interiorul, deci în interiorul obiectivelor uh, de dezvoltare sustenabile, care este importanța pe care o acordați dumneavoastră uh, politicii de susținere a bunei guvernanțe. Și ca să explic mai bine, tema aceasta este foarte strâns legată de democrație. O țară democratică trebuie să fie și o țară cu instituții destul de puternice pentru ca să se acompanieze orice formă de schimbare. Deci acest duce la o situație foarte dificilă în multe țări la care noi am ajutat ca Uniune Europeană cu misiunile de observare electorală, pentru că majoritatea acestor țări au ieșit din ani de conflict politic, vorbesc aici de Republica Central Africană sau de Burkina Faso. Și mai sunt și altele în această situație în care se considera că sunt deja mai avansate și nu erau chiar așa. Deci e nevoie de o investiție foarte puternică în domeniu. E nevoie de o îmbunătățire a structurilor statale, e nevoie de o îmbunătățire a structurilor parlamentare, E clar că e nevoie și de o îmbunătățire a, a acestor structuri. Și deci în interiorul uh, bunei uh, guvernanțe, Judith Sargentini a vorbit de alt subiect care mm, se referă și la noi până la urmă. E vorba de transparența regulilor din punct de vedere etic, pentru ca să începem să colaborăm cu multe țări care sunt în dificultăți foarte mari. Vorbim de mm, conflictele minerale. În ultimele zile au avut loc foarte multe fapte care ne-au lăsat indiferenți, însă în Republica Democratică Congo au fost uh, descoperite 40 de gropi comune și de asemenea și două, au fost masacrate două echipe ale Națiunilor Unite și în Republica Democratică Congo am aflat că exact în zonele acelea unde s-au descoperit 40 de gropi comune în care au avut loc masacre, au fost descoperite alte resurse minerale, deci o legătură care trebuie să ne dea de gândit și noi am rămas indiferenți. Trebuie să încercăm să înțelegem însă care este importanța reformelor în fața unor astfel de evenimente. Ceea ce păreau uh, uh, uh, a fi masacre cu alt scop sau de devedit a fi masacre cu scop economic și deci întrebarea mea este cât de importantă este pentru dumneavoastră buna guvernanță și în ce măsură legați dumneavoastră buna guvernanță de un percurs bun democratic. Mulțumesc! Mulțumim. Am epuizat întrebările e și rândul meu în ce privește problemele fiscale. Anul trecut, uh, Tabona Mechi a venit în comisia noastră și ne-a spus ce face Uniunea Africană pentru a combate evaziunea fiscală. A spus că este gata să conlucreze cu noi pentru a obține progrese. De atunci uh, s-au întâmplat tot felul de lucruri uh, și uh, este clar că dacă nu uh, abordăm și aceste probleme, nu vom reuși să asigurăm finanțarea necesară pentru aceste țări. Deci sperăm ca de la Comisie să vină o uh, inițiativă astfel încât și aceste lucruri să fie făcute. E o chestiune fundamentală pe lângă obiectivele de dezvoltare. Vă rog, domnule comisar. Mulțumesc încă o dată pentru această serie de întrebări. O întrebare s-a referit la modul în care politica de dezvoltare a UE afectează crearea de locuri de muncă pentru tineri și în special femei. Ei bine, aceasta e o parte importantă a obiectivelor noastre de dezvoltare. A fost și este uh, și uh, reprezintă parte importantă și a consensului european privind dezvoltarea. Uh, destul de curând, uh, chiar în cursul acestui an, vom finaliza evaluarea la mijlocul perioadei privind programele de dezvoltare și scopul acestei evaluări este să direcționăm și mai bine programele, astfel încât să putem atinge unele din acele obiective de dezvoltare ce decurg din consensul de dezvoltare. Aceste obiective sunt uh, o mai bună creare a locurilor de muncă, impact asupra creșterii, emancipare a femeilor, uh, egalitate de gen, încurajării um, acțiunilor climatice, a energiei regenerabile, implicarea în mai mare măsură a sectorului privat. Iată, aceste obiective urmează să fie transpuse în acțiuni de dezvoltare de către statele membre și de către Comisia Europeană. Ele vor fi uh, puse în practică canalizându-se programele care există deja la nivel de țară sau la nivel regional și care um, vor contribui la crearea de locuri de muncă. În ce privește cadrul post-Cotonou, vreau să reiterez faptul că noi, uh, la Comisia Europeană, încercăm să explorăm uh, posibilități împreună cu statele membre. Acolo uh, constatăm că există încă opinii divergente despre cum ar trebui să arate acest cadru post-Cotonou. Comisia dorește însă să conducă discuția post-Cotonou în direcția unui cadru uh, de ansamblu obligatoriu pentru orice acord de parteneriat. Acest uh, cadru ar avea și o dimensiune politică și o dimensiune de parteneriat uh, economic și social. Am avea trei piloni regionali specifici care ar reprezenta foarte bine specificitățile locale din această zonă Africa, Caraibe, Pacific. Noi sperăm ca în toamnă, cel mai târziu în noiembrie, să reușim să prezentăm Consiliului propunerile noastre pentru mandatul de negociere. Să putem adopta directiva și apoi să începem negocierile pentru un nou acord post-Cotonou până în vara anului viitor. În ce privește instrumentul de stabilitate și pace, Procesul uh, legislativ a început deja și uh, scenariul uh, cel mai optimist pentru acest proces sperăm să se realizeze în septembrie, octombrie, cam atunci ar trebui să se finalizeze, în această toamnă. În ce privește minereurile din zonele de conflict și măsurile de însoțire Noi am identificat deja măsuri de însoțire pentru aceste țări în uh, vederea transpunerii recomandărilor privind minereurilor din zone de conflict. Avem deja un buget de peste 5 milioane de euro și avem uh, deja coordonare cu toți partenerii și donatorii relevanți, inclusiv sectorul privat și organizații din societatea civilă. Obiectivele programului uh, european sunt dezvoltarea durabilă a comunităților locale uh, din zonele uh, unde s-a făcut minerit, inclusiv um, combaterea muncii forțate, muncii copiilor. Avem așadar măsuri de însoțire prin care ne asigurăm că aceste minereuri sunt exploatate în mod responsabil la punctul de origine. Există și obligația de due diligence um, impusă de regulamentul privind uh, exporturile și aceste lucruri vor deveni deci obligatorii din ianuarie 2021. S-a mai pus o întrebare cu privire la inițiativa și uh, măsurile uh, voluntare din uh, domeniul textilelor. Da, avem o inițiativă privind sectorul textilelor și um, știu că Parlamentul European a dat o rezoluție în acest sens chiar săptămâna trecută, pe 27 aprilie și uh, înțeleg ce dorește Parlamentul, însă să admitem că nu există nicio soluție rapidă pentru provocările cu care se confruntă sectorul textilelor. Trebuie să continuăm să cultivăm încrederea între parteneri și să conlucrăm. Acest lucru e esențial. Avem exemple, într-adevăr, uh, Uh, tratatul cu Bangladeshul sau programul pentru o muncă mai bună uh, de la Organizația Internațională a Muncii. Deci se poate lucra chiar și uh, pe bază voluntară, facultativă. Putem obține rezultate semnificative chiar și prin această modalitate și vom continua să o facem. Acest lucru apare în documentul de lucru al serviciilor Comisiei. Haideți să ne concentrăm să obținem cele mai bune rezultate din instrumentele deja existente, deja disponibile, din abordarea pe care o avem deja și apoi când vine momentul potrivit să analizăm care este impactul real al măsurilor voluntare, să nu trecem la măsuri obligatorii înainte să dăm o șansă caracterului voluntar. În ce privește uh, posibilitatea ca reducerea fondurilor pentru uh, dezvoltare către migrație, dacă acest lucru periclitează obiectivul de eradicare a sărăciei, aș spune că, de fapt, combaterea sărăciei nu înseamnă doar să investești în politici sectoriale uh, cunoscute sau tradiționale ci și în consolidarea capacității instituțiilor de stat, combaterea traficanților, celor care uh, fac trafic de ființe umane. Trebuie să investim inclusiv în uh, protecția frontierelor. Și asta înseamnă să combați sărăcia nu ar trebui să privim eradicarea sărăciei punând pur și simplu semnul egal cu uh, ODA. Nu asta este esența agendei pentru dezvoltare durabilă. Nu asta uh, ne spune agenda pentru o mai bună abordare a dezvoltării. Iar uh, viața reală ne arată că, de fapt, nu scădem fondurile pentru ODA doar pentru că uh, transferăm o sumă mică, limitată, către gestionarea frontierelor. Din potrivă, pe 2016, uh, datele pentru ODA ne arată că am ajuns uh, la um, suma cea mai mare finanțată de către Uniunea Europeană prin această asistență oficială pentru dezvoltare. Aproape 60% din asistența oficială pentru dezvoltare a fost, de fapt, de la Uniunea Europeană. Prin urmare, dacă facem legătura dintre securitate și migrație sau dezvoltare, um, nu înseamnă că una suferă în detrimentul celeilalte. În ce privește teritoriile și țările de peste mări, am uh, dori să păstrăm cadrul legal existent, uh, cel puțin până la încheierea acestei perioade CFM. Parlamentul uh, va trebui să, să fie gata să discute despre un nou cadru potențial pentru țările și teritoriile de peste mări, despre noi aranjamente care probabil vor trebui uh, să fie implementate în uh, noul CFM după 2020. Însă, deocamdată, am dori să rămânem la instrumentele existente, la modalitățile curente de a asigura o contribuție la dezvoltarea acestor TTPM-uri. Privind uh, evaziunea fiscală, repet, ea reprezintă o parte importantă a consensului nostru pentru dezvoltare și acțiunilor pe care le întreprindem. Suntem uh, dispuși să discutăm cu Parlamentul, cu statele membre, cu toate părțile interesate, pentru a vedea cum putem uh, transpune cât mai clar principiile și deciziile din politica noastră de dezvoltare în uh, acțiuni uh, sau într-un plan de acțiune veritabil în uh, instrumente palpabile. Cu siguranță, deci, evaziunea fiscală va fi în centrul acțiunilor de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene. Mulțumim foarte mult, domnule comisar, pentru tot ce ne-ați spus. Sigur, sunt și alte chestiuni, rămâne să mai dialogăm. Poate că în altul reprezentant va veni uh, și vom putea discuta cu domnia sa în legătură cu acordul post-Cotonou, uh, poate chiar și inițiativa, post uh, inițiativa privind sectorul textilelor. Sunt foarte multe așteptări în ce ne privește. Trebuie să facem ceva pentru lanțul valorii global. De asemenea, avem un raport comun împreună cu Comisia FEM și vrem să putem uh, evidenția niște rezultate pozitive din acest prim an. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Și acum uh, un minut pauză până când pregătim locul pentru comisarul Stilianides. Bine.

Okay, colleagues, we move to second part of our discussion this afternoon. Dragi colegi, trecem la a doua parte a discuției noastre din această după-amiază și anume dialogul privind programul de lucru al Comisiei Schimb de Opinii cu domnul Christos Stilianidis, Comisarul pentru Ajutor Umanitar și Gestionarea Crizelor. Aș propune să discutăm despre acest subiect pentru ca să putem să avem o mai bună o mai bună extindere a rezoluției Parlamentului, o bună completare a acesteia. Știu, domnule comisar, că noastră aveți o sarcină foarte dificilă în momentul de față cu crizele umanitare care sunt peste tot. Știm că dumneavoastră faceți uh, multe eforturi pentru ca sistemul nostru de ajutor să fie mai rezistent. Știu că lucrați de asemenea pe legătura dintre exact această rezistență și ajutorul umanitar și știu și cât faceți dumneavoastră pentru copiii refugiați. Nu vreau să mai pierdem vremea și vreau să vă dau cuvântul dumneavoastră, domnule Stilianidis, direct. Mulțumesc foarte mult, Linda. Dragi colegi, mulțumesc foarte mult uh, tuturor pentru că ați venit aici. Poate că știți că deja au trecut doi ani și jumătate de când ne întâlnim aici. Sunt foarte recunoscător pentru cooperarea excelentă dar sunt recunoscător și pentru parteneriatul și prietenia pe care mi-ați arătat-o de fiecare dată și vă mulțumesc foarte mult pentru ea și de fiecare dată când sunt aici mă simt foarte acasă cu dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că munca pe care o depunem noi împreună este percepută pozitiv și de către cetățeni, pentru că ajutorul uh, umanitar și politicile de protecție sunt esențiale. 84 până la 90%, după cum vedem uh, prin Eurobarometru, este rata, să spunem așa, de percepție pozitivă a ceea ce facem noi și trebuie să subliniem și această realizare și să o răspândim cât se poate de mult, mai ales având în vedere climatul politic actual. Va fi foarte important, mai ales în uh, mediul actual politic. Din păcate, însă, criza umanitară domină mai departe viața a milioane de oameni peste tot în lume și astăzi aș dori să discutăm despre trei subiecte – în primul rând aș dori să vă spun ce facem noi pentru a aborda această criză. Aș dori de asemenea să vă spun care sunt provocările. Aș vrea să mai extind câteva comentarii despre progresele pe care le facem și în al treilea rând vreau să vorbesc despre politicile pe care ne concentrăm. Una din prioritățile mele este să ne asigurăm că abordăm cum trebuie consecințele umanitare ale crizei refugiaților, mai ales în țările în care e război, dar și în cadrul uh, granițelor Uniunii. Știu că aceasta este și prioritatea dumneavoastră, suntem în aceeași barcă. Iar uh, prin uh, susținerea, pentru instrumentele de susținere de urgență, am reușit să ajutăm peste 62.000 de persoane în Grecia, refugiați și migranți, datorită ajutorului dumneavoastră. Ne-am prezentat de curând raportul anual care vă stă la dispoziție și până acum, de asemenea, am oferit un acoperiș pentru 34.000 de persoane. Am oferit refugiaților și uh, cartele de telefon uh, preplătite pentru ca să cartele preplătite pentru ca să poată să-și plătească servicii de care au nevoie am creat 400 de uh, locuri uh, de, în uh, cămine pentru minori neacompaniați. Este evident că situația din Grecia, mai ales uh, pe continent, s-a îmbunătățit, este evident, însă foarte multe provocări au rămas dinaintea noastră. Trebuie să facem mai multe. Cu un buget de 250 de milioane de euro anul acesta, vom muta um, refugiați din uh, taberele de refugiați în apartamente, așa cum am avut uh, ca prioritate să stabilim și să creăm locuințe pentru ei. Serviciul meu uh, a lucrat în acest sens împreună cu mine și vrem de asemenea să trecem uh, de la serviciu de catering la un serviciu de uh, lichidități pentru mâncare, pentru că astfel suntem siguri că lucrurile vor fi mai eficiente. Susținerea refugiaților este în continuare responsabilitatea noastră cheie chiar și în Turcia. După cum am spus-o deja de multe ori, facilitatea sau mecanismul pentru ajutorare a refugiaților în mecanismul UE-Turcia a rămas în continuare o, un instrument esențial. 2,9 miliarde de euro din 3 miliarde din mecanismul pentru refugiați din Turcia a fost prevăzut pentru anii 2016-2017 și a fost mobilizați doar într-un singur an. 790 de milioane de euro au fost uh, deja uh, alocați într-o și plătiți într-un timp record, într-o manieră transparentă și uh, controlată. Și uh, care a avut ca scop o maximizare a impactului pentru refugiați. Am discutat deja despre programul de securitate socială în, care a fost în centrul uh, acțiunilor noastre pe Turcia și, de asemenea, programul umanitar uh, finanțat de către Uniunea Europeană a fost uh, foarte important pentru că a, s-a ridicat la 348 de milioane de euro și va ajunge la mai multe milioane de refugiați uh, până în vară. Dragi colegi, aș vrea acum să vorbim despre altă criză care, din păcate, însă ne dă mai puține motive de optimism. Situația din Siria, care e dincolo de orice imaginație, Alep și alte zone din Siria, peste uh, 13 milioane de euro au fost investite în ajutor uh, umanitar și mai ales o parte din el pentru persoane strămutate intern orice moarte este una în plus decât trebuie și încălcarea dreptului uh, internațional umanitar trebuie să se potolească, trebuie să se încheie cât mai repede și este datoria noastră să uh, ținem cont de aceste valori și drepturi, așa cum s-a reafirmat aici uh, la Bruxelles la conferința cu privire la Siria din aprilie și s-a spus că pentru noi obiectivul principal este să se, se termine această situație cât de repede. Am spus deja de multe ori că e nevoie de mai multă transparență și responsabilitate față de și responsabilitatea asumată pentru crimele comise în legătură și în conformitate cu legislația internațională și cu rezoluțiile ONU. În strategia noastră pentru Siria am reafirmat poziția noastră. Nu poate exista uh, nicio susținere UE pentru reconstrucție dacă nu avem o politică și o tranziție politică inclusivă făcută de către și pentru poporul sirian. În Irak, după cum știți, am vizitat această țară deja de patru ori și este esențial să continuăm să facem tot posibilul pentru a-i proteja pe sutele de mii de civili în Mosul. La est de Mosul, civilii au putut rămâne în casele lor, ceea ce e deja un lucru pozitiv, din cauza situației pozitive în care, prin care um, forțele civile irachiene au făcut față forțelor armate. Am văzut la fața locului rolul pozitiv pe asistența umanitară pe care l-au avut pentru a impune forțele de securitate pentru a impune ca forțele acestea să acționeze în conformitate cu dreptul umanitar internațional. Și pentru mine a fost nu numai o surpriză, ci și un semnal foarte pozitiv. Pentru că am avut oameni la fața locului în domeniul umanitar și au încercat să i convingă pe cei care se ocupă de uh, securitate și au reușit să obțină o situație mai bună. În uh, Mosul de vest, unde 400 de mii sunt în continuare blocați, Daeshul continuă să folosească civili ca scut uman și îi și țintește direct la cei care fug. Deci e nevoie de un efort mult mai mare din partea forțelor aliate irakiene pentru a-i proteja pe civili și pentru a respecta, bineînțeles, dreptul uh, umanitar internațional. Pentru apoi a respecta uh, și prevederile prevăzute de tribunale internaționale, e important și să acționăm în domeniul paramilitar, să asigurăm evacuări sigure și să-i tratăm rapid pe cei vătămați, oferind în același timp ajutor um, celor uh, blocați în locuințele lor sau în altă parte. Noi am fost printre cei mai importanți donatori pentru Irak, cu peste 159 de milioane de euro anul trecut uh, pe, uh, în baza unor legislații internaționale umanitare. Uniunea Europeană rămâne așadar un contribuitor uh, major la ajutoarele medicale, de asemenea. Am avut ocazia să vizitez lângă Mosul un uh, spital mobil și m-am simțit foarte mândru pentru contribuția pe care noi am putut să o avem la acest uh, domeniu medical, de răspuns medical la urgențe. Sistemele urgente, umanitare, este, sunt indispensabile pentru a salva vieți și în același timp permit ca să existe un, o perspectivă durabilă de pace și reconciliere în țară. Am menționat acest lucru în cadrul procesului umanitar. După aceea vreau să spun și că atacurile din uh, Yemen au fost extrem de grave, dar și consecințele economice ale conflictului. Războiul este un motor pentru acțiuni în general și uh, s-a creat acolo una din cele mai mari urgențe din lume umanitare, pentru că afectează peste 17 milioane de persoane, din care 7 milioane sunt în în nesiguranță totală din punct de vedere alimentar și necesită asistență alimentară de urgență. Conferința de la, pe Yemen, de la Geneva, de săptămâna trecută, la care am avut ocazia să particip, mi-a arătat că există totuși un motiv de speranță. A trimis un mesaj foarte puternic această conferință că nu vrem să-i lăsăm baltă pe oamenii din Yemen datorită toate delegațiile prezente din la Geneva, am colectat uh, un uh, miliard de euro tocmai precis pentru populația din uh, Yemen pentru anul 2017. Comisia a alocat de asemenea 116 milioane de euro și 50% din suma totală alocată a venit din partea Comisiei Europene și a statelor membre, deci din partea UE. Acum trebuie însă să trecem dincolo de declarații, trebuie să implementăm aceste angajamente pe care le-am luat și trebuie să încercăm să combatem foamea și să creăm condiții pentru pace. Dincolo de Yemen, Nigeria, Somalia, Sudanul de Sud sunt de asemenea uh, în uh, situație de insecuritate alimentară gravă. Această criză este făcută însă de mâna omului și peste 20 de milioane de oameni în aceste patru țări sunt confruntați cu foamete și malnutriție. Este cea mai gravă criză umanitară de la crearea Națiunilor Unite. iar uh, accesul la alimente este o provocare esențială în uh, zonele afectate. De la primele semne de alertă în uh, nord-estul Nigeriei cu privire la foamete, în 2015, Comisia a accelerat alocarea de fonduri și a reușit să um, creeze mai multă conștientizare a problemei. În februarie am participat la conferința pe teme umanitare la Oslo, în timp de criză, și Uniunea Europeană s-a angajat pentru 105 milioane de euro. Suntem și acolo unul din cei mai mari donatori. Martie, Comisia și-a sporit răspunsul umanitar la țările din Africa cu o suplimentare cu 160 de milioane de euro pentru a ajuta Somalia și uh, sudul Sudanului, printre altele, crescând și asistența pentru alimente, dar e nevoie și de eforturi uh, paralele pentru a ajuta redresarea în zona aceasta și pentru a îmbunătăți rezistența populației finanțarea umanitară combină securitatea alimentară cu strategia ONU, dar strategie din care fac parte programe care sunt pe cale să expire și noi am stabilit că prioritatea noastră absolută este să combatem foametea, dar nu uităm de celelalte crize care afectează mii de oameni în Mali, de exemplu, sau în uh, Republica Central Africană. Mai aproape de Uniunea Europeană avem însă și populație afectată de conflicte în estul Ucrainei. Situația umanitară din Ucraina rămâne în continuare o prioritate pentru Uniunea Europeană. Am vizitat o țară în februarie anul trecut, această țară, și mi-am afirmat solidaritatea cu populația vulnerabilă. Nu putem să tolerăm ca Ucraina să rămâne o criză uitată. Uniunea Europeană rămâne, rămâne unul din uh, cei mai importanti donatori umanitari în Ucraina și noi îi susținem pe cei care suferă, suferă de acest conflict uh, cât se poate de mult să le ajutăm așadar. Dragi colegi, sunt la fel de îngrijorat și de conflictul care este în creștere în Afganistan. Foarte multe victime printre care și lucrători în domeniul umanitar sau civil. Numărul de persoane strămutate este în creștere de asemenea. Sunt date alarmante pentru noi. Iar prin colaborarea cu domnul Nimița, comisar și drag uh, coleg al meu, uh, prin serviciile care ne asistă, ne ajută, și, desigur, cu partenerii umanitari, UNHCR sau uh, alte organisme ONU, încercăm să combatem aceste probleme în condiții foarte dificile, în circunstanțe foarte grave. Știți că acum câteva luni am fost în Iran și în acel moment am uh, notat pozitiv ce se poate face cu 3 milioane de refugiați afgani care trebuie să aibă acces la sănătatea publică și educație. A fost într-adevăr un semn pozitiv pentru mine pe care l-am notat și aș dori ca această situație să continue în felul acesta pozitiv și cu guvernul american actual și um, cu reacțiile politice în legătură cu acordul cu Iran. De asemenea, urmăresc îndeaproape situația umanitară din Myanmar. Ieri, împreună cu Federica Mogherini, doamna înalt reprezentant, ne-am uh, întâlnit cu Aung San Suu Kyi, care a venit la Bruxelles. Va fi dificil să pronunț corect, dar pe dânsa am felicitat-o pentru rezultatele obținute în coordonarea democrației în țara sa. Myanmar este un adevărat erou al uh, tranziției democratice, doamna San Suu Kyi, dar ne-am exprimat de asemenea îngrijorarea cu privire la deteriorarea situației în uh, statul uh, vecin uh, la nord din octombrie anul trecut. Permiteți-mi de asemenea să mai fac un anunț. De comun acord cu consilierii de stat, am decis să vin, să merg în Myanmar săptămâna viitoare aceasta va fi prima vizită absolut a unui comisar într-o țară ca Myanmarul și mă voi întâlni cu autoritățile. Ne-am întâlnit, am decis că ne vom întâlni cu miniștrii, că vom uh, vizita și persoane la ne- care au nevoie de ajutor și vom vedea ce putem face mai multe pentru a ajuta. Și eu am decis că această vizită va avea loc pentru că asta este ceea ce trebuie să facă Uniunea Europeană, să apere principiile umanitare, care ar trebui să fie singurul nostru ghid. Să-i ajutăm pe oameni la nevoie, indiferent de religiile lor, indiferent de rasă, indiferent de unde se află. Aceasta este datoria noastră morală. Dragi prieteni, țările din America Latină și Caraibe însă nu sunt uh, nici ele uitate de crize. Din păcate, au avut loc dezastre la începutul anului acesta care au arătat din nou cât de expuse este, uh, sunt oamenii la uh, toate riscurile naturale. Incendiile din Chile, uh, inundațiile din Peru și alunecările de teren din Columbia. Răspunsul nostru la criza din America Latină a demonstrat din nou rolul crucial pe care îl joacă mecanismul de protecție civilă al nostru. Și vizita noastră va face parte din răspunsul pe care vrem să-l dăm, răspunsul coordonat și pe care l-am decis la Bruxelles. Toate aceste instrumente sunt instrumente esențiale pentru cooperare și coordonare în Europa și dincolo de granițele ei. Astfel noi putem răspunde eficient la crize și putem să răspundem așteptărilor uh, cetățenilor noștri. Sunt foarte bucuros că, deși am fost cu mulți dintre dumneavoastră direct acolo, ați putut avea, măcar la mâna a doua, informații despre ceea ce se întâmplă și uh, ceea ce facem în uh, domeniul ajutorului umanitar. Și, după cum știți că munca depusă prin mecanismul de protecție civilă a fost de asemenea lăudată de către Curtea de Conturi. La sfârșitul lui mai vom primi o evaluare foarte importantă a mecanismului printr-un mecanism de evaluare care este în curs, care este extern și momentul și raportul de evaluare va veni într-un moment uh, va veni într-un moment foarte oportun. Noi uh, vom integra rezultatele acestui studiu în uh, cadrul legislativ pentru 2020, 2017 și 2020 pe care îl pregătim. For the fifth global platform. Este trei săptămâni o să mergem la, în Mexic, unde vom uh, discuta, va fi a treia întâlnire privind uh, platforma de gestionare a dezastrelor, pe care o vedem, uh, o dorim implementată la nivel global și, desigur, și în Uniunea Europeană. Voi conduce delegația europeană care va juca un rol activ la conferință, participând, participând la toate secțiunile acestui eveniment. Sunt foarte fericit că pot să anunț acest lucru și mulțumesc domnului raportor pentru ajutor umanitar că a acceptat invitația mea. Iată încă o dovadă, dacă mai are nevoie de uh, parteneriatul bun pe care îl avem în ceea ce privește reducerea uh, impactului dezastrelor naturale. În primul rând trebuie uh, să rămână o prioritate, rămâne prioritatea mea centrală uh, reducerea impactului asupra copiilor. Uh, e o prioritate menționată și de cetățenii europeni și încă o dată pot să vă spun că 91% dintre cetățenii noștri, după cum arată uh, studiile, sprijină această inițiativă. Educația rămâne, din păcate, o prioritate mai puțin uh, ridicată pe parcursul uh, crizelor. Sperăm să se schimbe această situație. Noi suntem campioni schimbării și cred cu tărie că trebuie să continuăm în același uh, fel. Cu ajutorul noastră substanțial, cheltuim mai mult de 4% din bugetul uh, pentru crize umanitare, pentru educație. Anul acesta ținta noastră este de 6% și, mai important, voi pune accent pe asta, am reușit să ne facem simțită prezența în uh, teren, în foarte multe zone, de exemplu în Turcia, cu un program de 34 de milioane de euro, împreună cu UNICEF, sprijinim 237 de mii de copii refugiați. În Grecia, chiar în interiorul granițelor noastre, pe teritoriul, deci pe teritoriul unui stat membru, facilităm transportul adică transportul a peste 2000 de copii către școală. În total, programul acesta ajungând să sprijine până la 9000 de copii ajungem în Nigeria, în Iran și chiar și în Myanmar am vizitat un proiect uh, de curând care se concentrează asupra educației și, dragi prieteni, sunt absolut convins că trebuie să continuăm pe această cale, deși nu este ușor. Asta e datoria noastră, pentru că contribuția noastră, cifrele o arată, este mai uh, importantă decât uh, ne așteptam chiar noi. Sigur, pe de altă parte, dincolo de orice politici, uh, vom continua să promovăm abordări bazate pe reziliență pentru a consolida legăturile între uh, acțiunile noastre Ele au fost, uh, aceste legături au fost deja menționate. Se discută, bineînțeles, foarte mult ce avem de făcut ca să ne îmbunătățim activitatea în domeniul uh, ajutorului umanitar și în domeniul dezvoltării. 14 uh, țări pilot au fost identificate pentru a acțiunile noastre. Aici dorim să facem o analiză mixtă privind riscul și vulnerabilitățile, să dezvoltăm bune practici și să promovăm parteneriate cu actori internaționali cheie, precum Banca Mondială sau Organizația Națiunilor Unite. Pentru mine e foarte important ca și pentru Neven, uh, colegul meu, uh, domnul comisar Mimita, este foarte important să vedem uh, puse în practică toate aspectele activităților noastre umanitare și de promovare a dezvoltării. Dați-mi voie să vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul continuu, pentru bugetul de care dispunem am pornit de la 930 de milioane de euro buget inițial în 2017 și am ajuns la 1,8 miliarde de euro. Acest lucru e foarte important și în lumina acestui fapt, uh, anul viitor furnizarea de nivele adecvate de ajutor umanitar rămâne o prioritate foarte uh, importantă pentru noi. Dorim ca Uniunea să continue să acționeze ca primul respondent în caz de criză într-o manieră foarte eficientă și uh, eficace. Mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc încă o dată pentru invitația pe care mi-ați acordat-o și pentru că mi-ați uh, ascultat uh, planurile, intențiile. Știu că pot să contez întotdeauna pe cooperarea și sprijinul dumneavoastră și de-abia aștept să aflu care sunt problemele, propunerile, observațiile dumneavoastră și de aici înainte. Mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumim și noi pentru o descriere foarte bună a activității noastre. Mă bucur să aflu că veți merge în uh, Myanmar. Avem și noi preocupări uh, de mai multă vreme legate de acea regiune și credem că acolo sunt uh, probleme care trebuie rezolvate urgent. Ne bucură ce ați spus despre Yemen. Astăzi am întâlnit cu, ne-am întâlnit cu ministrul, de, uh, ministrul de externe din Yemen și acolo situația este uh, foarte gravă. Știm că există probleme politice foarte mari, dar trebuie să deschidem coridoare umanitare. Știu că colegii au multe întrebări. O să dau întâi cuvântul uh, domnului Guerrero, raportorul nostru permanent, domnul Engel și așa mai departe. Teresa Jimenez and Cecil Kienge so far. Anybody else, please let me know, because I have to keep an eye on time. I have to finish this. Nu uitați că trebuie să încheiem întâlnirea pe la ora 6. Erika. Mulțumesc. Domnule comisar, de mai mulți ani, de fapt de 5 ani, coordonez activitatea legată de activitatea Comisiei uh, în acest domeniu și pentru că am această experiență uh, v-aș spune că nu putem uh, spera să avem într-o rezoluție chiar toate dispozițiile pe care ni le-am dorit. Deci întâlniri ca asta de astăzi uh, pot avea loc uh, și pot fi foarte utile pentru că vorbim despre lucruri care nu ocupă mai mult de un alineat într-o rezoluție. E foarte bine că uh, mă bucur pentru datele pe care le-am primit din partea Eurobarometrului Deși într-o anchetă, într-un studiu, niciodată nu o să spună nimeni că este împotriva um, inițiativelor în favoarea copiilor sau pentru educație și așa mai departe. Să nu ne amăgim um, pe perioada întregii perioade de uh, criză am uh, observat uh, că apelul direct la cetățeni dă rezultate. Chiar dacă cifrele reale sunt sub 80-90%, uh, cât spuneați dumneavoastră. Pe de altă parte, avem uh, o... ne-ați dus într-o călătorie foarte lungă în zonele care se confruntă cu crize în întreaga lume, dar aș spune că uh, Parlamentul European uh, a făcut foarte mult, uh, a sprijinit mereu Comisia în activitatea sa uh, prin uh, interpelările pe care le-a făcut, prin audierile pe care le-a organizat. Lucrăm aici într-un domeniu în care e nevoie de coordonare și sprijin reciproc pentru a ajunge să satisfacem nevoile oamenilor. În legătură cu bugetul pentru anul viitor, aș vrea să spun că trebuie să adaptăm adaptăm uh, programul uh, sau uh, platforma de consens privind ajutorul umanitar și um, ar, cred că ar trebui să ne aplicăm împreună asupra acestui demers uh, anul viitor. Eu am să cer uh, oficial acest lucru și anume o evaluare a măsurii în care îndeplinim angajamentele pe care le-am luat la Istanbul, atât uh, statele membre individual, cât și Uniunea Europeană în totalitatea sa. Sunt încă multe domenii în care ne-am angajat uh, să facem eforturi la Istanbul. Nu vorbim doar despre uh, grupul meu politic, aici toată lumea poate fi de acord să ne asigurăm că bugetele pentru educație cresc anul acesta. V-aș uh, reaminti că 6% reprezintă de 3 ori procentul um, pus deoparte la începutul acestui mandat pentru astfel de cheltuieli. Sau chiar mai mult, dacă nu mă înșel. Sigur, asta se datorează în mare măsură serviciilor și activității uh, depuse de dumneavoastră. Ați uh, menționat atacurile asupra sau împotriva personalului uh, um, misiunilor umanitare. Aceste cazuri trebuie, după părerea noastră, să ajungă în fața unor tribunale internaționale sau tribunale de război cred că ar trebui să avem o strategie sau strategii pentru ca legislația internațională privind dreptul umanitar să fie respectată, pentru că e vorba de o datorie fundamentală, o obligație pe care o avem. Aș vrea să menționez și crizele uitate de care vorbeați, sau măcar cele care nu se află la vârful, uh, în, vârful listei. Am, am, uh, am avut o întâlnire cu, un, uh, cu, cu refugiați din Norvegia care ne-au descris situația din Iran Se pare că ajutoarele pe care le primesc refugiații afgani sunt mult mai puține în termeni echivalenți decât uh, cele care sunt acordate Turciei, Libanului sau Iordaniei. Nu pentru că e vorba de Iran, dar pentru că există crize în care, de care opinia publică nu este conștientă. Un milion și jumătate de refugiați reprezintă o cifră enormă. Și prin sprijinirea unui tratament corect față de refugiați, ne asigurăm că există și o stabilitate politică în acea regiune o stabilitate vitală pentru Uniunea Europeană. O să vedem împreună cu colegii cum putem să uh, contribuim mai mult la această stabilitate pe teren. În ceea ce privește America Latina, cred că acolo trebuie să ne coordonăm eforturile cu uh, resursele proprii ale statelor din zonă, um, în plus să um, Uh, luăm legătura cu statele membre care au deja inițiative individuale, precum Spania, care de curând a trimis în uh, Chile uh, avioane specializate pentru stingerea incendiilor. Uh, domnul comisar, uh, m-a invitat la o întâlnire la Cancun uh, cu privire la gestionarea riscului. Înțeleg că nu e vorba de o invitație către mine, domnul Guerrero, ci o invitație uh, adresată comisiei noastre, o invitație adresată Parlamentului European, o invitație de a lucra împreună pe subiectele în care ne sunt uh, atât de uh, apropiate. Trebuie să-i ajutăm pe cei în suferință prin prevenirea suferințelor sau prin gestionarea a ceea ce se întâmplă cât mai uh, eficient posibil. Vreau să vă mulțumesc uh, acum încă o dată. Haideți, uh, doamna președintă spune, haideți să ne limităm fiecare totuși la două minute. Domnul Engel acum. Thanks, Linda. And, uh... Mulțumesc. Uh Linda, hai să facem cam plenară, să ne grăbim să înghesuim totul în două minute. În primul rând, domnule comisar, mulțumesc pentru activitatea noastră neprecupețită pe toate fronturile. Întinderea geografică Uh, mandatului dumneavoastră este impresionantă, vreau să punctăm câteva lucruri uh, unde putem face mai mult. De exemplu, Turcia. Ne amintesc că am vizitat Turcia, această comisie a vorbit cu actorii din domeniul umanitar, cu refugiați. Ne-am confruntat cu o problemă semnificativă pentru că programul uh, ONU pentru alimentație a trebuit să reducă alocațiile pentru uh, Uh, refugiați, care erau cam 300 de mii la uh, momentul acela, pe când uh, Uniunea Europeană contribuie cu milioane, milioane de euro. Dacă însă am putea să mobilizăm mai multe resurse pentru acești oameni, cred că am putea să monitorizăm mai bine și contribuțiile care merg prin intermediul uh, programului uh, ONU pentru alimentație și am putea să menținem uh, nivelul de sprijin pe care refugiații îl primesc pe această cale la nivelul actual. Aș vrea să vă felicit pentru atitudinea din Siria. Nu putem acorda sprijin pentru reconstrucție. Uh, atâta vreme cât uh, există în continuare pericolul ca ceea ce noi construim într-o zi să fie bombardat a doua zi. În, uh, hornul, uh, în cornul Africii, Myanmar, de asemenea, principiile ne obligă să acționăm în favoarea populației, indiferent de ce se întâmplă, însă există și o criză umanitară auto Uh, indusă. Sudanul de Sud n-ar fi în situația de acum dacă maniacii care sunt la guvernare în acest moment uh, ar um, asculta de argumente. Știu că nu puteți să le schimbați mentalitatea în mod miraculos, nu puteți să-i convingeți, nu puteți să-l convingeți pe Sansuki Um, pe care eu am considerat-o mai um, uh, mult uh, un uh, simbol decât um, un actor politic, ea nu se poate ridica la înălțimea misiunii pe care acum o are. Dorim să o ajutăm, însă ajutorul este una și ajutorul în defavoarea unor largi segmente de populație este cu totul altceva. Mai sunt și țările nerecunoscute, ă, teritoriile nerecunoscute ca state. Există, ă, mi-aduc aminte de războiul din ă, primăvara lui 2016, în Nagorno-Karabakh, mii de refugiați. Noi nu putem să-i ajutăm pentru că Um, un stat care um, dorește să lucreze în parteneriat cu noi, nici măcar nu ne permite accesul în zonă. Dacă ne pasă atât de mult de estul Ucrainei, pe bună dreptate, ar trebui să ne pese și de uh, cei ale căror sate n-au fost uh, distruse de propriilor locuitori, ci de o forță invadatoare. La fel, în uh, Somaliland am putea măcar să redeschidem reprezentanța uh, noastră acolo pentru a avea o prezență în, uh, în teren. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Maria Hoibuch. Herzlichen, herzlichen Dank, Herr Kommissar. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc Direcției Generale de la Comisie pentru că a reacționat foarte repede, Direcției Generale ECO, la criza din Africa, la criza foamei. E foarte bine să vedem că ajutorul umanitar din Europa este foarte de uh, bază și fiabil. Europa poate însă să se îmbunătățească și la transferul de la ajutorul umanitar către o colaborare pentru dezvoltare iar Comisia cu siguranță este conștientă de acest lucru și lucrează și la toate căile de acces posibile pentru a face această tranziție. S-ar putea să vină o nouă comunicare, dacă am înțeles bine, despre reziliență ca prioritate absolută a Uniunii Europene și uh, mi s-a asigurat la comisia noastră că evaluarea studiilor făcute vor, fi, uh, vor merge în direcția unei soluții durabile pentru a combate foametea în uh, zona uh, Africii și în cornul Africii. În uh, discuția pe care am avut-o cu colaboratorii dumneavoastră, am constatat, de exemplu, că nu toate dimensiunile rezilienței sunt uh, la fel de importante pentru comisie. Există aspectele legate de stat, de societate, dar par să fie mai importante decât reziliența sau rezistența persoanelor ca atare, familiilor sau uh, gospodăriilor și, în același timp, rezistența mediului nu a fost deloc considerată. Și dacă ne gândim acum uh, la criza din vestul Africii și ne gândim la rezistență în ceea ce privește ecologia, mi se pare foarte important, având în vedere motivele crizei din acea zonă. Aș vrea de asemenea să aruncăm o privire deosebită și asupra conceptului de ecologie agricolă, pentru ca să încercăm să găsim un concept aici și să avem mai multe inițiative în domeniu numai pentru ca să nu fie o neînțelegere, când spun ecologie agricolă, nu înseamnă agricultură ecologică. Deci trebuie să facem această distinție. Pentru mine este vorba de un concept pe care îl susține și FAO-ul, în care gestiunea mediului trebuie să fie fiabilă în legătură cu față de viitor și culturile decise trebuie să fie tocmai să țină cont de schimbările climatice și de consecințele acestora. Deci o îmbunătățim, o agricultură o îmbunătățim dacă ea este rezistentă din punct de vedere al mediului. Și întrebarea este dacă Digi Eco se ocupă în general de ecologia agricolă, dacă există un schimb cu DEFCO, cu DigiDefco sau dacă există și un schimb cu FAO, pentru că și FAO este un, un organism care susține acest program. Uh, World for Food, de exemplu, un program foarte important în care dumneavoastră nu știu dacă sunteți implicat. Mai am o întrebare și legătură cu Siria. Ați spus că trebuie să facem mai multă clarificare despre ce soluție trebuie să găsim. În primul rând e nevoie de o soluție politică, aveți dreptate. Dar acum întrebarea este dacă avem un mecanism pentru a opri ororile care se întâmplă acolo, pentru a le putea nota, pentru ca să existe mărturii, pentru ca după aceea să putem prelucra cu populația ceea ce s-a întâmplat acolo. Există așa ceva? Un mecanism de înregistrare, ca să spun așa, a tuturor ororilor care se întâmplă? Mulțumesc! Bogdan Venta. Bogdan Venta. Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur să vă revăd, domnule comisar, aici în comisia noastră. Ați făcut o descriere foarte bună a situației din uh, mai multe zone ale lumii, în special din Africa. Referitor la cornul Africii, uh, Yemen, Sudanul de Sud, ne-ați spus multe lucruri. De asemenea, ar trebui să ținem seama și de ce se întâmplă în Uganda, pentru că acolo avem peste un milion de oameni refugiați și, de fapt, uh, nu e doar un milion, ci sunt 20 de milioane de oameni în zonă afectați de criză. În ce privește prioritatea pe care ar trebui să ne o asumăm, poate că reziliența sau uh, prevenirea ar trebui să fie o prioritate și să fie parte din strategia globală. Încă așteptăm un document din partea Comisiei. Între timp, noi uh, am uh, pregătit o moțiune de rezoluție aici în uh, Parlamentul European cu privire la reziliență, în care subliniem importanța unui sistem de alertă timpurie. Trebuie să existe o strategie în caz de dezastru, să se construiască capacități. Puteți să ne spuneți dacă Comisia lucrează la un astfel de document? Și dacă da, cam când credeți că va fi publicat? O altă întrebare, care vor fi principalele idei din acest document? Nu știu, mie îmi faceți semn? Am crezut că trebuie să repet întrebarea. Deci, care sunt principalele idei din acest document? Pentru că trebuie să ținem cont și de faptul că avem 1,6 miliarde de oameni care sunt în uh, țări identificate ca fragile. E important, deci, nu doar să ajutăm, ci și să prevenim Cam atât. Mulțumesc. Nu știu de ce s-a stins lumina, nu are legătură cu întrebările dumneavoastră. Da, face parte din uh, reziliență. Norbert Neusser. Ok, thank you very much. Uh... Mulțumesc. Cu siguranță e din cauza lipsei de energie sustenabilă. Astăzi nu avem soare. Uh, Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit astăzi aici. Ați început discursul nostru prin a mulțumi comisiei noastre pentru cooperarea excelentă. Așa este. Vă dau un singur exemplu. Noi am participat în toate ocaziile, atunci când ați invitat un membru al comisiei noastre la evenimente precum conferința pentru um, pregătirea în caz de dezastru, Uh, cea de luna viitoare, noi întotdeauna participăm. Yemen, Sudanul de Sud, Somalia și Nigeria sunt patru țări uh, care mă interesează în mod deosebit. Uh, sunt țări care fac parte din zona lacurilor și în Nigeria cred că există un oarecare progres deoarece acolo forțele armate comune au uh, înregistrat uh, un succes și am văzut că influența Boko Haram în această regiune a scăzut. Când uh, am avut întâlnirea cu forțele armate comune, am discutat despre faptul că dacă se înregistrează victorii militare, trebuie să le consolidăm imediat cu asistență financiară, asistență umanitară, altfel riscăm să pierdem din nou acele populații. Deci, în ce măsură ajutorul umanitar și a, asistența pentru dezvoltare a, funcționează ele în această zonă și a, um, în care e relația cu cele patru țări? Cum putem uh, convinge guvernele din aceste țări, în special din Nigeria, să se implice mai mult. În fine, în ce privește politica SUA, politica administrației Trump și poate post-Trump. Ați spus că ați participat la conferințele donatorilor. Ați constatat vreo schimbare a politicii Statelor Unite în legătură cu asistența umanitară? Mulțumim, Norbert. Teresa Jimenez. Mulțumesc foarte mult, Linda. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Mulțumesc pentru prezență și pentru explicații. Țin să vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră în uh, problema copiilor. Întotdeauna vă laud când vine vorba despre ce faceți pentru copiii din uh, Liban și din uh, alte țări unde există nu doar tabere de refugiați, ci așezări mai mici. Avem peste 2000 de astfel de așezări, de colonii în care locuiesc uh, copii și aceștia trebuie să meargă la școală. Um, s-au amplasat, s-au instalat corturi care funcționează ca școală, însă fetițele nu sunt lăsate să meargă la școală, deoarece părinții le pun să vândă biscuiți, cumva să asigure o sursă de venit, venit de care au nevoie pentru a plăti chirie pe acel teren. Dumneavoastră ați spus că Uniunea Europeană oferă asistență umanitară și uh, ajutor pentru dezvoltare. În Liban, să știți că am fost acolo, am vorbit cu toată lumea, cu excepția primului ministru care era în vizită în străinătate. Erau prezenți și reprezentanți din Turcia, Iran, Arabia Saudită, SUA, bineînțeles, și uh, Siria s-a tot vorbit despre ce se întâmplă acolo. Europa însă nu prea a fost uh, bine reprezentată. Lucru pe care nu pot să le regret, pentru că noi facem foarte multe uh, pentru această țară, dar nu se vede. O altă întrebare. Venezuela. Nu faceți nimic pentru Venezuela? Acolo are loc o criză umanitară de proporții. Venezuela este în prag de război civil. și trebuie să găsim uh, modalități pentru a proteja populația civilă. O altă chestiune, raportul pe care eu îl uh, redactez referitor la micșorarea spațiului acordat societății civile. Puteți să îmi spuneți în câteva cuvinte, când mergeți în aceste țări în curs de dezvoltare, ați constatat oare că uh, societatea civilă e tot mai puțin vizibilă, că ONG-urile uh, um, sunt cumva limitate, sunt uh, marginalizate de stat, că mâinile le sunt legate. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră ca să o pot eventual integra în raportul meu. Deci dacă ați văzut astfel de cazuri uh, de um, a celor care militează pentru drepturile omului. Cecil. Grație, Linda. Mulțumesc, Linda. Aș dori să mulțumesc foarte mult comisarului pentru că ne-a prezentat munca dânsului. mai ales având în vedere că ajută la o scară atât de amplă în ceea ce privește ajutorul umanitar și mi se pare foarte bine și că s-a pus în centrul atenției rezistența și că s-a subliniat riscul de vulnerabilitate uh, în cadrul programelor existente. Pe de altă parte, legătura între aspectul umanitar și dezvoltarea durabilă mi se pare de asemenea foarte importantă. Am trei întrebări. Prima, în legătură cu rezistența. Rezistența, așa cum a fost ea descrisă, dar care vorbește și de îmbunătățirea instituțiilor uh, locale. Eu am spus, uh, de exemplu, și că trebuie să existe o legătură între aspectele umanitare și dezvoltare. Însă, având în vedere această situație, îmbunătățirea capacității administrației locale, dincolo de ONG-uri și societatea civilă, uh, mi se pare foarte importantă. Eu insist pentru că cred că așa s-ar permite o coordonare mai bună între diferiții actori care ar putea de asemenea să fie prezenți la fața locului și ar putea să ajute la primirea ajutoarelor. Altă întrebare, o a doua, uh, este următoarea. Foarte multe țări au fost uh, numite de către dumneavoastră, ați făcut o listă de 14 țări, alte țări însă mai, sunt mai puțin uh, vizibile. Eu vreau să revin asupra legiunii Marilor Lacuri, dar și în Africa Centrală, unde găsim foarte multe zone care se află într-o situație critică. Vreau să știu care sunt țările din zona numită, Africa Centrală, și regiunea lacurilor, marilor lacuri, în care dumneavoastră aveți uh, intenția să direcționați ajutoarele. Și, la asemenea, același lucru legat de subiectul acesta, față de ce a spus dumneavoastră, în ultimele zile a venit o uh, cerere din regiunea Kasai, din Republica Democratică Congo, unde, după cum am mai spus, au avut loc masacre și uh, persoanele de acolo trăiesc în păduri, de exemplu, au fost, uh, au fost uh, strămutate de săptămâni, nu găsesc alimente, cererea care a venit, dincolo de cea care privește ancheta internațională, este de a trimite ajutoare urgente în această regiune. Aș vrea să știu dacă din întâmplare aveți intenția de a face ceva concret pentru această populație care în momentul de față nu poate să iasă din uh, pădure. Uh, altă întrebare în legătură cu ONG-urile și Italia cu privire la cercetare, cer, căutare și salvare. Multe din aceste ONG-uri um, lucrează datorită și supraviețuiesc datorită donațiilor. Însă, din păcate, nu există finanțare pentru ele și deci sunt acuzate de non-transparență. Vreau să știu ce intenții aveți, să, ce aveți de făcut, considerați noastră, în ceea ce privește ONG-urile în domeniul salvării, mai ales la frontiera de sud a Italiei. Ați vorbit despre Grecia, despre Turcia și despre ajutorul pe care aceste țări îl oferă Uniunea Europeană în ceea ce privește salvarea migranților. Mulțumesc! Lots of questions, Commissioner. Mulțumesc foarte multe întrebări, domnule comisar. S-au atins foarte multe probleme. Aveți cuvântul. Dați-mi voie să mă exprim în limba mea maternă ca să fiu mai precis și mai concret. Aș începe prin a-i răspunde dragului meu prieten Enrique. Vreau să mă refer la trei lucruri. Dragă Enrique, mai întâi, vreau să mă refer la acele sondaje de opinie. Există o atmosferă generală de neîncredere la adresa proiectului european. Eu însă cred că sprijinul arătat pentru mecanismul de protecție a civililor și pentru asistență umanitară sunt la cote mai înalte decât ne așteptam. Toate sondajele de opinie arată că cetățenii vor să transmită un mesaj elitelor politice referitoare la conștientizarea problemelor cu care se confruntă proiectul european. Dacă comparăm uh, acest uh, tip de reacție cu celelalte reacții măsurate de Eurobarometru, vedem că sprijinul pentru aceste acțiuni e foarte ridicat, deci ar trebui să recunoaștem meritul lor ca atare. Apoi, un nou plan de acțiune – Trebuie să evaluăm angajamentele luate la summitul mondial în care am uh, discutat probleme umanitare. Acest raport uh, e în, con- e în curs de elaborare și vă va fi pus la dispoziție curând. cred că ar fi uh, bine să-l discutăm împreună, dacă doriți, Uh, putem să-l discutăm fie privat, fie aici, în cadrul formal la comisie. E foarte important și aici sunt de acord într totul cu Enrique să avem aceste evaluări ca să înțelegem mai clar în ce direcție ne îndreptăm. Astfel ne putem uh, autoevalua să vedem dacă mergem pe calea cea bună sau nu. cu privire la dreptul umanitar, dreptul internațional umanitar, vreau să vă răspund că, fără îndoială, acesta reprezintă una dintre cele mai mari priorități pentru mine. Recent, de fapt în uh, ultimul deceniu, încălcările dreptului internațional umanitar au crescut. Atacurile împotriva civililor, spitalelor din Siria și Afganistan s-au întețit. Avem o listă foarte lungă de astfel de cazuri. Deci, credem că ar trebui să găsim o soluție în uh, dreptul uh, internațional umanitar. Am uh, avut recent cea de-a 32-a conferință a Crucii Roșii și a Semilunei Roșii, în care s-a discutat despre nevoia de a completa dreptul internațional umanitar. Deci continuăm acest proces. Totuși, există niște probleme pentru că nu reușim să aducem la lumină ceea ce ne dorim noi ca o societate umanitară. Vrem pur și simplu să spunem că acești oameni sunt condamnați și să reacționăm. Împreună cu vicepreședintele Federica Mogherini, cu întreg serviciul SAE, vom încerca să vedem cum putem impulsiona această stare de lucruri, cum putem uh, face ca respectarea dreptului internațional umanitar să fie asumată la nivelul Uniunii Europene. Deocamdată nu pot promite nimic, pot doar spune că eu personal, Federica și uh, toate serviciile, inclusiv de GECO, încercăm să găsim un mod de a actualiza cadrul internațional, de a completa dreptul umanitar. Nu e ușor să facem asta pe plan internațional, dar ne dăm toată silința. Deja eforturile depuse de Crucea Roșie și de Semiluna Roșie nu au uh, dat rezultate pe măsură. Deci e o sarcină extrem de dificilă. Enrique, tu ai uh, ridicat și problema Iranului. Eu am uh, fost de două ori în vizită în această țară și sunt pe deplin de acord cu tine. Trebuie să fim foarte precauți în ce privește această țară, pentru că ea găzduiește un număr foarte mare de refugiați din Afganistan, găzduiește de mai mulți ani și trebuie să facem ceva ca să îi uh, consolidăm poziția în comunitatea internațională. Autoritățile iraniene au transmis un mesaj pozitiv Uniunii Europene, au spus că au o atitudine foarte favorabilă pentru noi, deoarece am crescut nivelul ajutorului umanitar. Dar știm foarte bine că trebuie să alocăm și uh, asistență pentru dezvoltare. Discutăm despre asta cu Neven Mimița, să venim cu un pachet pentru Iran și Afganistan. Asta încercăm să facem pentru a ajuta ambele țări, și Afganistanul și Iranul, prin ajutorul pentru dezvoltare. Acestea nu mai sunt uh, cazuri urgente și nu se mai încadrează așadar la ajutor umanitar per se. Cu privire la educație în uh, zonele afectate de, de criză, da. Încă o dată îți mulțumesc pentru ajutor. Am constatat uh, că nevoia de astfel de asistență a crescut de șase ori de când am preluat eu mandatul. Vom continua să facem eforturi și vom face chiar și o evaluare pe teren ca să vedem încotro ne îndreptăm. dar uh, trebuie să acționăm cumva empiric. Din uh, experiența pe care o am eu la DG Eco, pot să spun că banii pe care îi alocăm prin fondul de educație în uh, zone afectate de probleme urgente are impactul scontat. Um, și uh, asta uh, se leagă de ce vreau să-i spun și colegii dumneavoastră. Am uh, fost în 2015 uh, în vizită în zona pe care ați menționat-o. Atunci copiii mergeau uh, în proporție de 15% la școală. Acum 30% dintre ei merg la școală și asta datorită noi abordări pe care am ales-o pentru educație informală. Programul are un mare succes. Sigur, trebuie să facem mult mai multe, sunt încă mulți copii care nu merg la școală și tocmai de asta am început o colaborare cu uh, guvernul libanez, am avut chiar și un dineu de lucru cu uh, Federica Mogherini și cu uh, mai mulți miniștri de acolo pentru a discuta tocmai pe educația pe timp de criză. colegul Angel, care poate să mă înțeleagă direct în uh, greacă. Ar trebui să, să știe că eu sunt uh, de acord. Dacă dăm 3 miliarde Turciei ca să obținem un rezultat foarte satisfăcător, cred eu, ar trebui să nu ne jenăm să admitem dacă reușim să găsim 3 miliarde, atunci ar trebui să găsim și acele puține milioane pe care le-ai menționat pentru a îmbunătăți infrastructura din zonă. Vom uh, discuta despre asta cu serviciile noastre și în iunie, când mă voi deplasa în Turcia, o să uh, văd cum putem îmbunătăți situația, așa că mulțumesc mult pentru sugestie. Țin seama de ea. Nu e nicio îndoială că conflictele generate de om reprezintă o rușine, mai ales în uh, sudul Sudanului. Ave aveți perfectă dreptate și țin minte de la vizita mea acolo că am uh, intrat un dezacord uh, puternic cu ambii lideri, pentru că ambii au uh, provocat haos în acea zonă. Eu cred că comunitatea internațională, comunitatea care acordă ajutor umanitar, ar trebui să găsească o modalitate pentru a rezolva situația din Sudanul de Sud, pentru că ne costă foarte mult pe noi toți. Am avut discuții cu Antonio Gutierrez și uh, poate chiar o să fac o vizită în Sudanul de Sud împreună cu colegii domniei sale. Da, știți, uneori când mergem în vizită, uh, ei uh, o interpretează ca un sprijin pentru acțiunile lor, deci trebuie să fim foarte atenți uh, ce impresie dăm. Trebuie să uh, insistăm și să spunem ferm care e mesajul nostru, să fim severi cu ambii lideri, pentru că, așa cum bine ai spus, aceasta e o problemă destul de complexă și care a fost uh, alimentată și de holera care a izbucnit în uh, cornul Africii. Ma, Referitor la Nagorno-Karabakh, nu sunt pregătit, nu cunosc situația, recunosc asta și e prima dată când a trebuit să fac față. Până acum, DG Eco nici măcar nu avea reprezentant acolo, dacă nu mă înșel. În engleză. Putem interveni, dar uh, trebuie să vedem uh, și să adunăm mai multe informații ca să găsim o modalitate de intervenție pe teren. În greacă. Subscriu total la cele spuse de doamna Hoibuch referitor la ecologia agrară și agricultura bio. Trebuie să cooperăm mai îndeaproape cu FAO, așa este. Trebuie să găsim căi de a spori reziliența în Africa mai ales. Aceasta e o provocare uriașă. O provocare pentru cei care furnizează asistență umanitară și asistență pentru dezvoltare. De fapt, cred că e cea mai importantă provocare în ce privește acea legătură cu um, asistența umanitară. Ar fi foarte bine dacă am putea discuta mai în detaliu. Înțeleg că dumneavoastră aveți foarte multe cunoștințe despre această problemă. Eventual ne-am putea întâlni la Strasburg să discutăm. Dumneavoastră păreți să cunoașteți foarte bine această problemă și uh, la întâlnirea anterioară ați uh, adus în discuție Africa. Așa este. Aveți dreptate, doar că trebuie să um, accentuăm mai mult această chestiune, deoarece ea se încadrează în tema mai mare a rezilienței. Ce facem cu Siria? Așteptăm să se instaureze pacea. Înainte să investim în reconstrucția țării, Trebuie să fie pace. Am încercat tot ce am putut. Vă amintesc că împreună cu Federica Mogherini am uh, făcut eforturi pentru a salva orașul Alep. Dar în Siria situație foarte dificilă. Uneori uh, e foarte dificil să ajungi în anumite zone. Tocmai de aceea e greu să vă promit nu pot să vă promit nimic, de fapt, pentru că nu știu dacă o să pot realiza promisiunile. Însă, chiar și așa, fie prin Fondul pentru Urgență, fie prin organizațiile umanitare, noi încercăm să găsim soluții pe toate căile posibile, astfel încât să acordăm asistență și ajutor tuturor regiunilor din Siria reconstrucția țării nu e o sarcină sau un proiect uh, ușor de asumat. E nevoie de un efort internațional uriaș. Sincer, nu cred că putem începe acum în aceste împrejurări. Ce putem face acum este doar să acordăm un fel de paliativ la nevoile umanitare urgente și asta am făcut la DG Eco. Chiar dacă a trebuit cumva să lucrăm uh, în, în culise, așa ca să zic, a trebuit să lucrăm pe căi informale, pentru că acolo sunt oameni care uh, se luptă pentru supraviețuire. Președinte, intervine, trebuie să plec acum, pentru că dacă nu pierd trenul, o să cedez președinția domnului Maurice Ponga, vicepreședintele nostru. El va continua să prezideze și o să-l rog pe domnul Ponga să vină pe locul meu. Mm-hmm. για τις ερωτήσεις του αγαπητού φίλου Βέντα. Ε... Mulțumesc. Vreau să răspund și la, domnul, la întrebarea domnului Venta, stimate prieteni. Am vizitat deja Uganda și am avut o experiență la prima mână. Am uh, văzut că 200.000 de oameni din uh, Sudanul de Sud uh, erau refugiați în tabere de refugiați, uh, acolo unde am uh, fost să vizitez și a fost impresionant să văd așa o scenă uh, și să văd cât, câtă suferință există acolo. Trebuie să facem referire clară la Uganda. Am făcut referire clară la, și explicită la, la această țară. Am um, alocat deja o sumă foarte mare pentru Uganda. În ceea ce privește documentul uh, pentru uh, strategia de rezistență. Scopul nostru este în legătură cu comunicarea pe rezistență este în primul rând să încercăm să definim conceptul uh, de rezistență, să încercăm să regândim uh, felul în care instrumentele sunt uh, folosite, să avem o abordare cât se poate de globală și trebuie să vedem dacă vom avea nevoie de noi instrumente în abordarea pe rezistență. Eu consider că până în iunie vom avea o comunicare pe rezistență și că, după cum am spus deja, ar fi foarte bine să discutăm despre ea, pentru că e un document foarte important ne vom baza pe documentul acesta pentru a evalua um, eforturile noastre de până acum în domeniul uh, rezistenței. Am făcut eforturi mari, dar uh, mai, totdeauna mai există um, și spațiu de îmbunătățire. Mulțumesc oricum foarte mult, uh, stimate coleg, pentru întrebare. Sunt de acord că coleg, colaborarea noastră e excelentă și vreau să vă mulțumesc pentru ea. Noi insistăm asupra celor patru regiuni în care avem uh, o situație gravă de foamete, mai ales uh, în legătură cu remarcile dumneavoastră, doamnă Chienghe, despre Chad și Nigeria. Vreau să vă amintesc că am avut o cooperare specială cu ministrul pentru afaceri externe la conferința de la Oslo și, de curând, am avut o vizită de asemenea de la noul coordonator în domeniul umanitar. Am dorit să vedem cum coordonăm eforturile noastre. Am uh, decis să vizitez Nigeria în iulie pentru ca să vedem situația la fața locului și sunt de acord că e nevoie de cooperare. mai ales uh, în domeniul dezvoltării umanitare, uh, cooperării în domeniul umanitare, pentru că mm, ei cunosc zona cel mai bine. Când am vizitat uh, Chadul și Nigeria, am avut contacte cu conducerea forțelor militare în acel domeniu și am văzut o îmbunătățire în ceea ce privește Boko Haramul. Dar după întâlnirea mea cu coordonatorul uh, de Nigeria, eu am consider că cea mai importantă parte este colaborarea între aspectele umanitare și de dezvoltare. Pentru a putea să rezolvăm problema influenței Boko Haramului în această societate. Dumneavoastră ați pus o întrebare foarte bună în legătură cu ce așteptăm de la administrația americană, de la administrația nouă, Trump. În ultimele trei luni am uh, făcut parte din diferite conferințe internaționale și uh, m-am întâlnit cu colegi din administrația americană și până acum, din păcate, noi nu suntem încă foarte siguri de ceea ce se va întâmpla. În legătură cu ajutorul pentru dezvoltare care va veni din, uh, din Statele Unite. Nimeni nu ne-a arătat încă până acum vreun semn că s-ar merge într-o direcție. Deci până acum nu putem să ne bazăm pe vreo asigurare în acest fel. Am uh, înțeles că va trebui să merg la Washington pentru a clarifica situația și uh, e clar că atunci când avem o, să spunem, o scă, scădere a ajutorului din partea SUA, întregul sistem va avea de suferit. La nivel mondial va fi impactat de această decizie a administrației americane. Ultimele informații ne arată că această cădere va influența ajutorul pentru uh, dezvoltare și mai puțin ajutorul umanitar. Aceasta e ultima informație pe care am primit-o până acum. Dar nimic nu poate fi spus uh, cu o certitudine de 100 la 100 oricum. Dar oricum, eu cred că eu sunt responsabil pentru a pune presiunea necesară pentru ca să putem continua să primim uh, să primim ajutor uh, din partea Statelor Unite în aceste domenii atât de sensibile. Cred că despre aceasta este vorba și eu vreau să fac oricum tot posibilul pentru ca să mergem în direcția uh, de care vă spuneam. și o diaforă din Venezuela? În legătură cu Venezuela, Am urmărit îndeaproape această țară. E o chestiune foarte dificilă pentru că are de-a face cu suveranitatea statelor și statul lui, mai precis, și e foarte dificil să intervenim din partea DigiEco fără să avem uh, un acord din partea guvernului. Încă din septembrie, Caritas a, a primit un proiect pe sănătate și nutriție în patru regiuni diferite. Și că Trebuie să înțelegem de asemenea că accesul este foarte problematic. Cooperarea la nivel de guverne e o chestiune foarte dificilă, foarte sensibilă. Dar trebuie să avem o cerere și din partea guvernului, pentru că altfel e dificil să avem o intervenție imediată din partea DigiEco. Cooperăm foarte strâns cu Federica Mogherini și cu comisarul Neven Mimița pentru ca să vedem cum putem ajuta cel mai bine. Acesta este clar una din constrângerile pe care le avem. Aceasta este una din dificultățile pe care le-am menționat deja. Iar în legătură cu întrebarea dumneavoastră pe rezistență, am spus deja mai multe în această direcție. În ceea ce privește zona Congo-Kazai, e clar că va trebui să vedem cum putem ajuta mai bine. Face parte din uh, responsabilitatea noastră umanitară să acționăm. Este datoria noastră Ați descris uh, deja situația, directorul DG ECO este aici și uh, știe despre ce discutăm. Noastră ați vorbit despre ONG-urile care se ocupă de salvare în uh, Italia. Am auzit din partea unui procuror despre anumite suspiciuni în legătură cu anumite legături mai dubioase Într-adevăr, noi, Uniunea Europeană, considerăm că finanțarea de la fondurile europene ar trebui să fie administrată într-o manieră transparentă și de încredere, pentru că noi uh, trebuie să știm că gestionăm uh, banii contribuabililor și noi trebuie să fim foarte atenți cu ce facem în același timp, însă avem cerințe foarte clare în legătură cu ONG-urile care participă la finanțarea europeană. Și vreau să subliniez faptul că există criterii foarte stricte. Ca să răspund însă și la întrebarea doamnei Jimenez, noi considerăm că societatea civilă și ONG-urile sunt uh, instrumente foarte utile pentru noi ne ajută în toate eforturile pe care le facem în domeniul umanitar și suntem deschiși să ascultăm orice informații din partea dumneavoastră care ar putea să ne ajute să ajutăm ONG-urile care au uh, ajutat foarte mult la rândul lor uh, pe teren. Acum, în legătură cu Republica Central Africană, și marile lacuri. Pentru anul acesta ajutorul nostru va fi cam de 45 de milioane și dumneavoastră aveți dreptate că nevoile sunt enorme, dar aceasta este ultima mea remarcă. Și uh, anume, cea în care subliniez ce spuneam înainte de uh, administrația Trump. Din păcate, dacă ajutorul acordat de către americani în domeniul umanitar este redus, probabil că veți înțelege imediat că Uniunea Europeană va trebui să accepte că nu poate să își mai îndeplinească așteptările, să aștept, îndeplinească așteptările pe care le creează criza într-o manieră cotidiană și pe care ni le impune. De aceea, după cum am mai spus, rolul meu de comisar pentru ajutor uh, umanitar este tocmai de a face presiuni uh, politice pentru ca continuăm acest ajutor, acordarea ajutorului. Ceea ce a fost o manieră de a crea un echilibru și este foarte important să avem acest echilibru între europeni și americani în domeniul dezvoltării și al ajutorului uh, umanitar. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru discuția aceasta foarte fructuoasă și foarte interesantă. De fiecare dată când vin la Comisia DV, trebuie să învăț ceva și am ceva de câștigat în ceea ce privește ceea ce mă învățați dumneavoastră, adică vreau să reiterez faptul că biroul meu este întotdeauna deschis pentru dumneavoastră pentru a purta discuții. Mulțumesc foarte mult! Merci, monsieur le commissaire. Mulțumesc, domnule comisar, și în numele Comisiei pentru Dezvoltare din Parlament. Aș dori să vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care ni le-ați adus la uh, întrebările pe care le-au pus colegii. Mulțumesc foarte mult pentru colaborare. Și mult succes în tot ceea ce veți face pe viitor. Mulțumesc! Nous arrivons à la fin de... Am ajuns la finalul lucrărilor noastre de astăzi, iar la penultimul punct, la ultimul punct de fapt, la diverse, vreau să știu dacă mai există cineva care dorește să adauge ceva la diverse, bun, nimeni, atunci următoarea reuniune va avea loc pe 29 mai 2017 de la ora 15 la ora 17, a, 18 și pe 30 mai de la 9 la 10.30. Am ajuns uh, la sfârșitul reuniunii noastre. Vreau să mulțumesc interpreților, vă mulțumim pentru aceste cuvinte și acum se suspendă ședința noastră. Mulțumesc! Merci. Merci beaucoup. Merci.